the members that we are now talking about establishing the Digital Euro program. Stimați colegi, vorbim acum despre programul Europa Digitală 2021-2027. Proiectul de raport a fost discutat pe data de 3 septembrie la grup și au uh, fost depuse 287 de amendamente. Avem 40 de minute la dispoziție pentru subiectul acesta. Și acum i-aș da cuvântul uh, doamnei Mlinar, raportoarea noastră. Aveți 5 minute la dispoziție, vă rog frumos să respectați timpul acordat. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc mult. Vă promit că voi respecta cele 5 uh, minute și cele 40 de minute uh, stabilite pentru această dezbatere sunt suficientă. De la bun început, V-aș spune că programul Europa Digitală a generat o dezbatere pozitivă cu raportorii din umbră și noi ne dorim uh, să creem amendamente de compromis bazate pe consens. Pe 26 septembrie am avut prima ședință a raportorilor din umbră. Am stabilit uh, mandatul pentru următoarele ședințe, care vor avea loc uh, una mâine și una săptămâna viitoare. Dați-mi voie să vă spun că un element cheie al propunerii nu a fost pus uh, sub semnul întrebării nici în proiectul de raport și nici în vreunul dintre amendamentele depuse. Este vorba despre bugetul general pentru acest program. La ultima noastră de discuție am ajuns la concluzia că cele 9,2 miliarde propuse de către comisie ar trebui să fie considerate pe viitor minimul necesar pentru uh, încununarea de succes a acestui program. În plus, dezbaterea noastră s-a uh, axat pe tema eligibilității participanților și uh, obiectivelor urmărite prin acest program. În viitor vom discuta despre elementele specifice ale acestui program, precum inteligența artificială și securitatea cibernetică. Vom ține cont de toate comentariile făcute în încercarea de a ajunge la o soluție echilibrată uh, care să o soluție echilibri, echilibrată care să genereze sau garanteze flexibilitatea necesară, diseminarea know-how-ului de asemenea. Echilibrul acesta trebuie să, se, să asigure respectarea autonomiei uh, uh, europene și de asemenea trebuie să garanteze găsirea unei soluții europene în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale. Haburile uh, digitale au fost uh, subiectul esențial al amendamentelor depuse. Noi ne dorim să venim cu o imagine de ansamblu cât mai clară cu putință pentru a veni cu o configurare clară a rețelelor acestei, uh, acestor rețelelor formate din aceste huburi. În acest sens, vrem să ne asigurăm că este uh, bine pusă în aplicare schema de dezvoltare, uh, o schemă de dezvoltare care trebuie să garanteze flexibilitatea și sinergiile necesare. În același timp, ne, vrem să ne asigurăm că infrastructurile deja existente sunt uh, valorizate și pe viitor, precum haburile ICT create în cadrul Orizont 2020. De asemenea, ne dorim ca uh, relația dintre aceste huburi de dezvoltare și inovare și alte huburi similare finanțate din alte programe este garantată. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană nu pierde uh, momentul acesta uh, atât de propice investițiilor în domeniul digital. De asemenea, dezbaterea noastră va ține cont de dezbaterea uh, purtată în cadrul comisiilor care trebuie să creeze avize pe această temă. Suntem încântați de relația uh, deja uh, stabilită între noi și celelalte comisii, se pare că cal calendarul va fi respectat. Mulțumim, iată un exemplu de inteligență naturală. Suntem încântați de asta. Urmează acum domnul Del Castillo, doamna Del Castillo. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc că vă mulțumesc că țineți cont de de, de uh, anunțul meu puțin cam târziu. Două minute aveți la uh, dispoziție. Da, bineînțeles. Două minute, nu mai mult. Uh, subiectul este unul foarte important, uh, n-are rost să repet uh, acest comentariu care cu siguranță a fost făcut. La fel ca și raportorul, ca și doamna raportor, sunt de acord cu propunerea Comisiei Europene și cu uh, finanțările propuse. Uh, unii uh, colegi Uh, doresc să lărgească sfera de aplicare a acestui uh, sau domeniul de aplicare a acestui program, vor să meargă dincolo de inteligența artificială, securitatea cibernetică, etc., uh, etc., dar eu cred că nu trebuie să mergem prea departe, nu trebuie să creăm un brad de Crăciun din acest program. Au fost depuse o serie de amendamente, câteva dintre ele se referă la teme foarte importante, precum relația cu statele terțe și care uh, relație trebuie să fie privită cu multă precauție, trebuie să găsim un, uh, o soluție echilibrată. Cred că nivelul participării statelor terțe trebuie să fie evaluat uh, de la caz la caz în funcție de obiectivele regulamentului. După aceea, inteligența artificială și etica, da, sunt de acord cu această abordare, dar în același timp trebuie să ne asigurăm, să rafinăm codul etic. Normele etice trebuie să se aplice diverselor cazuri în funcție de specificitățile lor. Acum revenind la colaborarea cu uh, raportorii uh, din umbră și cu doamna raportor, uh, cred că aceasta funcționează foarte bine. Cooperarea funcționează foarte bine și sunt absolut convinsă că la finele negocierilor vom avea un rezultat excelent. Vă mulțumim, vă mulțumim, doamnă Del Castillo. Și urmează acum domnul Zorinio, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tranziția energetică, modificările acestea, uh, trecerea la era digitală sunt absolut esențiale. Programul Europa Digitală trebuie să se asigure că valorile uh, comune ale Uniunii Europene sunt respectate. Uniunea Europeană trebuie să fie uh, în primul rând al tranziției. Propunerea Comisiei este, din păcate, prea vagă când vine vorba despre uh, finalizare. Nu se vorbește prea mult despre organizare, nu se vorbește prea mult despre garanțiile pentru investiții, chiar dacă obiectivele în sine sunt lăudabile. Tocmai de aceea, iată, Parlamentul European trebuie să-și asume o o sarcină titanică, aceea de a rafina acest propune, această propunere a Comisiei. Și, doamna raportor, să știți că merge în direcția cea bună. Primele impresii sunt pozitive, cred că putem împreună, într-adevăr, să ducem pe calea cea bună acest program. Cele mai importante aspecte au fost deja menționate. Este vorba, se pune problema valori adăugate, uh, Uh, investițiilor, uh, se pune problema investițiilor, dar uh, în același timp și păstrării un, unui rol de lider când vine vorba despre inteligența artificială, de um, calculul de înaltă performanță, etc. De asemenea, uh, importantă este finanțarea și uh, transparența finanțării. Important e de asemenea cadrul etic pentru tranziția aceasta uh, digitală în Europa. Autoritățile trebuie să fie per permanent implicate în aplicarea acestor proiecte. De asemenea, Uh, trebuie să ne asigurăm că investițiile sunt făcute în, uh, în uh, acele proiecte care într-adevăr merită să fie finanțate. Și cam toate amendamentele merg în direcțiile acestea. Există și amendamente care vorbesc despre relația cu statele terțe, e vorba aici despre sigur, securitate și convergență. Și după aceea se mai vorbește și despre uh, uh folosirea acestei program pentru eliminarea diver- diferențelor existente între regiunile europene. Mulțumim, urmează domnul Fox în uh, numele ECR al treilea partid uh, ca dimensiune din Parlamentul European, grup, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru, acest, uh, pentru colaborarea pe marginea acestui dosar. Dosarul în sine va ajuta uh, toți actorii să se adapteze la transformarea digitală a economiilor noastre și societăților noastre. Se vor putea folosi oportunitățile reprezentate de tranziția digitală. De asemenea, garanția sau securitatea cibernetică sporită va, crește, va duce la creșterea economică și la creșterea exporturilor prin digitalizarea serviciilor de care beneficiază cetățenii, bineînțeles, renumele autorităților publice va crește în, în ochii cetățenilor europeni. Grupul meu sprijină ideea de hub uh, europene. În ceea ce privește datele deschise, considerăm că acestea trebuie să respecte condițiile, normele cadru cu privire la protecția datelor. Cooperarea cu statele terțe este absolut esențială. Dar există câteva uh, elemente vaci Eh, spre exemplu, eh, criteriile de eligibilitate vor fi, eh, pare să elucidate pe parcurs. În ceea ce privește securitatea cibernetică, ne lipsește în continuare o propunere pe care o așteptăm de mult din partea Comisiei Europene. De asemenea, Obiectivele de, eh, cu privire la competențele digitale și eh, interconectivitate, ei bine, acestea uh, sunt prea puțin uh, tratate de către comisie, chit că doamna raportor încearcă să clarifice cumva lucrurile. Uh, Nouă, uh, pe ansamblu, ni se, paci, ni se pare că uh, multe dintre aceste prevederi ar duce la protecționism mai degrabă decât deschiderea Uniunii Europene în fața partenerilor din uh, străinătate. De asemenea, uh, să nu uităm că în ceea ce privește uh, asocierea cu sau relația cu statele terțe, deci să nu uităm că în ceea ce privește relația cu uh, statele terțe, prevederile de aici mm, uh, merg în contra sau împotriva deciziilor luate la nivel de Orizont Europa, spre exemplu, unde uh, deschiderea față de statele terțe este mult mai mare. Mulțumim foarte mult. Urmează acum domnul Coffer din, în numele verzilor și Verzii sunt al cincilea grup politic din Parlamentul European și suntem foarte mândri de acest, de acest statut care se va îmbunătăți anul viitor. Vreau să mulțumesc raportoarei și tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte productivă Mă voi referi la câteva puncte mm, care sunt în continuare negociate sau în curs de negociere. Noi considerăm că dimensiunea etică a inteligenței artificiale ar trebui să fie tratată și considerăm că un uh, aliniat pe tema aceasta ar fi salutar. În al doilea rând, vedem că există un clivaj digital nu doar între societăți, ci și între diversele regiuni din Europa. Și eu cred că și acest uh, clivaj ar trebui să fie eliminat, acest clivaj digital. Haburile de inovare digitale vor ajuta în acest context și cred că am putea face progrese dacă ne asigurăm că hub de inovare digitală vor fi create pe baza uh, unor standarde similare. Ele trebuie să sprijine uh, companiile și regiunile din diversele state mm, folosind aceleași instrumente. Uh, Mie mi se pare că Comisia Europeană încearcă să izoleze cumva uh, programul acesta Europa Digitală, vrea să-l protejeze cumva de aportul Parlamentului European, ori mie mi se pare că aportul Parlamentului European ar fi absolut esențial, atât pe margine de conținut, pe marginea conținutului, cât și pe marginea uh, obiectivelor. Uh, și după aceea un alt o, subiect foarte important este cine anume poate participa la acest program. Și da, domnule Fox, este vorba aici despre o problemă strategică. Uh, să ne amintim uh, ce a publicat Bloomberg uh, săptămâna trecută cu privire la securitatea cibernetică a hardware-ului importat din China. Să ne gândim la lucrul acesta și să ne gândim la uh, uh, instrumentele uh, și device-urile, dispozitivele care le vor permite pe viitor uh, celor de aiura să controleze tot felul de instalații tehnice de la distanță, prin intermediul cloudului și ce mai știu eu. Cred că în contextul acesta securitatea cibernetică este absolut esențială. Trebuie să investim în acest aspect în măsura în care putem, cât mai mult cu putință. Deschiderea, da, e utilă, dar doar dacă, doar dacă deschiderea nu va duce la subminarea securității cibernetice și nu cred că am găsit formula potrivită aici. Mulțumim, domnule Beauty Coffer, pentru că Ați, v-ați depășit timpul alocat cu vreo 63%. A, credeam că pot să folosesc și timpul celor de la ALDE care n-au fost prezent la dezbatere. Din moment ce sunteți al cincilea grup politic, haideți să vă acord acest uh, avantaj. Uh, nimeni de la GUE, domnul Bütikofer, pot să folosesc eu și timpul lor. Bine, domnul Tamburano de la EFTD. E invece il mio è un gruppo piccolino noi siamo soddisfatti della... Suntem un grup foarte... Suntem un grup mai mic, doresc să mulțumesc uh, raportorilor pentru activitatea până acum. Programul pentru Europa Digitală atrage foarte mult entuziasm, dar în același timp unele aspecte ne îngrijorează și credem că ar trebui să ne aplicăm mai mult asupra lor. Am transmis o serie de amendamente care arată că avem părere, păreri împărțite. Cu siguranță că susținem programul, și susținem această abordare digitală. Suntem datori față de cetățenii și companiile din Europa și către organizațiile din sectorul public. Trebuie să fim prioritiți pentru viitor. Dar trebuie să fim mult mai transparenți când vine vorba de inovația digitală, trebuie să fim mai creatori, cred că trebuie să avem mai multă grijă la echilibrul geografic și atragem atenția guvernelor centrale, că trebuie să reducă uh, decalajul digital și că trebuie să se îmbunătățească serviciile publice digitale. O altă preocupare majoră reprezintă securitatea cibernetică și finanțarea aparatelor de securitate pentru protejarea datelor și informațiilor și a bunurilor strategice. Aceasta în timp cât mai scurt și la toate nivelurile. Credem că este necesar să ne axăm pe construirea de capabilități europene, ținând cont că Europa a cam rămas în urmă în ultimul timp. Trebuie să să avem resurse publice dedicate măririi capabilităților, trebuie să avem programe de formare care încep din școală și continuă pe tot parcursul vieții și mai este un concept foarte important pentru noi și anume dependența digitală. toți pot fi afectați de dependența digitală, nu doar copiii, dar în special copiii și nepoții noștri. Trebuie să vedem cum finanțăm și această parte a proiectului nostru. Există amendamente, cum ar fi 91 și 325, care se referă la aceste subiecte, dar și la inteligența artificială, și instrumentele cibernetice care vor afecta viața cotidiană. Trebuie de asemenea să ne plecăm asupra te- legăturii între tehnologie și etică și credem că ar trebui să includem o referire aici, care nouă ni se pare inevitabilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum, pentru un minut, dau cuvântul doamnei Griffin. Vă mulțumesc foarte mult, este întotdeauna o mare plăcere uh, să discutăm, evident noi suntem al doilea grup ca mărime, doresc să sublinez relația dintre Uniunea Europeană și țările terțe. Când avansăm cu acest dosar și cu programul Horizon, trebuie să fim inclusiv, inclusivi. Țin să-i mulțumesc Angelicăi pentru munca excelentă și detaliată, ca de obicei. Da, după cum s-a spus, nu putem să vedem drept uh, chestiuni separate ce este digital și ce este accesibilitatea pentru toți cetățenii. Agenda digitală este esențială pentru Uniunea Europeană și trebuie să ne asigurăm că nu lăsăm pe nimeni în urmă, indiferent că din motive de geografie sau vârstă sau alte, alți factori de izolare. De asemenea, dar s-a referit la tranziție. Trebuie să putem să formăm și să reformăm uh, lucrătorii pentru ca ei să poată profita pe deplin de economia digitală. Economia digitală și energia curată pentru toți cetățenii merg mână-mână. Trebuie să vorbim despre internet pentru oameni, nu despre internetul lucrurilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Griffin. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu, în acest caz trecem la comisie și dăm cuvântul domnului Badic sau Badiche. Mulțumesc foarte mult. În numele comisiei doresc să mulțumesc raportorilor pentru cuvintele de laudă și încurajare pe care le-am auzit. Cu siguranță că împărtășim părerile exprimat, o parte dintre ele, în ce privește reducerea clivajului digital și mărirea cibersecurității. Dorim să scădem decalajul digital prin hub digitale propuse. În ce privește dependența digitală, poate că acesta nu este cel mai nimerit program pentru a se ocupa de acest subiect, dar avem și alte programe care tratează tema. Deci, pe total, vă mulțumesc foarte mult pentru observații. Și acum dau cuvântul pentru comentarii finale raportorului, doamna Mlinar. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru observații. Ele se potrivesc foarte mult cu discuțiile pe care le-am avut la întrunirea raportorilor din umbră. Doream să vă informez că deja căutăm soluții prin care să asigurăm participarea țărilor EFTA și să poată participa la programele comune și la alte programe, cum ar fi CF. Căutăm de asemenea un compromis echilibrat privind deschiderea programului către statele terțe. În ce privește inteligența artificială, am dori să vedem din partea Comisiei un cadru de reglementare care să ofere îndrumări privind etica fără a înnăbuși inovarea. Deci trebuie să găsim un echilibru. În ce privește decalajul digital, credem cu putere în valoarea adăugată a acestui program. Trebuie să construim capabilități în întreaga Uniune Europeană, nu doar în beneficiul țărilor mai avansate. Și evident, hub digitale, după cum au spus uh, o serie de de colegi de mei, ar trebui să formeze o rețea care să distribuie și să sporească la nivel regional capacitățile. În special, după cum a spus colega mea, doamna Griffin. În ce privește alfabetizarea digitală, aceasta nu face parte din programul propus acum și nu avem fonduri suficiente pentru a acoperi și această temă. Este vorba de 9,2 miliarde de euro dacă bugetul nu se va modifica. Eu cred că nu ar trebui să ne asumăm prea multe inițiative, să fim prea ambițioși, altfel nu vom da randament. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Doresc să fac și o observație personală. Toată viața mea am petrecut-o în industria, sector, în sectorul tehnologic și mă impresionează contribuțiile de care am auzit și mai ales avansul la care am fost martor. Am trecut de la tehnologie foarte primitivă la ce avem acum, la internet și sperăm ca inițiativa dumneavoastră să ne ajute foarte mult. Doresc să spun că votul în Comisia I3 va avea loc pe 21 noiembrie. Și acum doresc să trec la următorul subiect. Refolosirea informațiilor din sectorul public reformată. Doresc să vă reamintesc că propunerea aceasta este reformată și că se aplică reguli speciale când vine vorba de amendamente 104. Începește regulamentul de procedură, ne referim doar la părțile care au fost modificate amendamentele care vizează părți din propunere care nu sunt, nu au fost schimbate, pot reprezenta doar excepții și pot fi acceptate către președinte doar dacă acesta consideră că este necesar pe baza logicii interne a textului sau pentru că amendamentele respective ar avea legătură strânsă cu alte amendamente care sunt admisibile. Și această justificare trebuie transmisă în scris împreună cu amendamentele. Acestea fiind spuse, doresc acum să rog uh, uh raportorul, domnul Silichiotis, să ia cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți care m-au ajutat pentru toate întâlnirile rodnice pe care le-am avut până acum. S-ar putea să avem uneori uh, păreri divergente la anumite puncte, însă sunt convins că până la urmă vom avea o cooperare foarte bună. Propunerea care a venit din partea Comisiei Europene reprezintă un punct de plecare foarte bun în ceea ce privește procesul de reformare a acestei directive. Așa cum ați spus-o foarte bine, domnule președinte, e vorba aici doar de acele prevederi care sunt trecute prin procesul de reformare și pe care le dezbatem acum. Parlamentul European care este ales direct trebuie să țină cont de nevoile populației și între acestea accesul la informații este unul absolut esențial. Iată de ce dorim să ne asigurăm că datele deschise să poată fi utilizate în slujba societății și în slujba cetățeanului în general și nu doar în serviciul cetățeanului bogat. Din punctul nostru de vedere, aceste date ar trebui să fie uh, furnizate în mod gratuit. și atunci când ar trebui să se aplice un cost, aceste costuri să fie uh, limită pentru a putea fi accesibile pentru toată lumea. S-ar putea totuși ca în propunerea comisiei să se menționeze și impactul pe care directiva ar putea să-l aibă pe piața muncii. Dacă dorim să obținem rezultate bune, atunci este esențial ca toate entitățile publice, mai ales atunci când e vorba de colectivitățile locale, care au avut de suferit foarte mult de pe urma măsurilor de austeritate și în urma crizei economice. Deci toate aceste unități și entități ar trebui să aibă acces la toate informațiile și asta în mod gratuit. În ceea ce privește datele cu valoare ridicată, considerăm că Parlamentul European ar trebui să joace un rol esențial referitor la aceste date. Iată de ce propunem ca actele delegate să se mențină în acest caz. Trebuie deci menținute actele delegate și uh, să nu trecem la alte proceduri. Ar mai fi nevoie și de o listă care să fie considerată ca o listă esențială de plecare pe marginea căreia să se facă consultările cu Comisia Europeană. Înainte de a încheia, aș vrea să menționez un alt element extrem de important din punctul meu de vedere. E vorba de sectorul public și de organizațiile publice. Și acestea ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare. Din punctul nostru de vedere, companiile publice nu ar trebui să fie incluse aici, pentru că altfel s-ar denatura concurența. ar trebui să ne gândim în special că aceste companii care um, acționează în același domeniu ca societățile publice sau companiile publice să nu fie incluse și ele. Pentru că e clar că aici e vorba de date care au fost create de uh, unitățile publice și nu putem accepta ca celelalte societăți private să utilizeze aceste date pe care uh, le-au plătit. E vorba de date care inițial sunt finanțate de către unitățile publice și deseori companiile private uh, sunt destul de mari, nu i vorba neapărat de IMM-uri, și utilizarea unor astfel de date ar putea duce la creșterea prețului pentru serviciile oferite cetățeanului uh, european de către aceste companii private. Cerem, prin urmare, ca în cadrul acestei propuneri să nu se includă companiile publice. Dacă însă Comisia insistă asupra acestei teme, eu cred că ar trebui să menționăm aici și companiile private care vor oferi aceleași servicii ca și cele publice. Dacă există companii private care uh, acționează în același domeniu de activitate, indiferent că e vorba de companii publice sau private, ele trebuie să uh, fie la egalitate. Mulțumesc pentru a evita denaturarea concurenței. Uh, Și acum din partea PPE, domnul Boni, aveți la dispoziție două minute. Vă mulțumesc foarte mult și în primul rând doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru un uh, aviz foarte comprehensiv. Informațiile. Directiva privind informațiile în sectorul public reprezintă un pas înainte privind refolosirea informațiilor în sectorul public ca parte a economiei de date din Europa. Trebuie să încurajăm organismele publice să pună la dispoziție date dinamice cât mai curând posibil, adică în timp real. Ar fi extrem de folositor. Aceasta trebuie să facă prin uh, interfețe pentru aplicații și, de asemenea, să se acopere costul anonimizării datelor cu caracter personal. Este un cost marginal când vine vorba de reutilizarea informațiilor din sectorul public. Trei comentarii aș avea. Lucrările publice, directiva reformată ia în considerare aceste lucruri cu excepția anumitor date asupra cărora guvernul menține un grad ridicat de control. Cred că trebuie totuși să ne gândim cum am putea folosi informațiile aferente lucrărilor publice, deoarece reprezintă o bază foarte bună pentru politici viitoare în domeniul datelor. Dar, după cum a spus și domnul raportor, trebuie să asigurăm securitatea tuturor proceselor și să respectăm principiile competiției. Lucrările publice ar trebui să fie supuse acelorași cerințe procedurale fără a face distinția între public și privat. Nu avem de ce să aplicăm un tratament diferențiat. Deci sunt pentru acest parteneriat și folosirea lucrărilor publice, dar trebuie să regândim un pic regulile. În ce privește uh, seturile de date cu valoare ridicată, deschiderea acestora, punerea lor la dispoziție este esențială pentru succesul directivei reformate. Este foarte important să definim o listă de categorii și să asigurăm armonizarea la nivel național. Lista ar trebui să se concentreze pe sectoare care lipsesc, cum ar fi transportul, statistici, date speciale și mediu. Zone cheie de creștere privind informațiile în sectorul public. Statele membre trebuie să asigure că datele Căsăturile de date cu valoare ridicată sunt disponibile pentru a putea fi citite de către calculatoare, pot fi downloadate și procesate prin API-uri. Și de asemenea, evident, trebuie să vedem dacă vom avea acte de punere în aplicare sau acte delegate și cred că vom discuta mai mult despre acte delegate. Noile prevederi care obligă statele membre să garanteze accesibilitate mai mare trebuie de asemenea să asigure interoperabilitatea și reutilizarea. Asta foarte important. Prin această variantă reformată dorim să diseminăm cât mai multe posibilități pe tot cuprinsul Europei. Și ultimul punct, nu dorim ca domeniul de aplicare să cuprindă și lucrările publice care intră în categoria operatorilor de servicii esențiale potrivit directivei privind securitatea rețelei acestea deja sunt supuse unor cerințe securitate speciale, ținând cont de serviciile furnizate. Trebuie așadar să putem uh, fi atenți și când este nevoie de condiții speciale, să ne gândim cum am putea totuși să procedăm diferit în acest caz. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Boni. Și acum din partea SD, domnul uh, Sorinia din nou. Vă mulțumesc foarte mult. Doream să spun că ce avem acum în față reprezintă un text de mare relevanță care se potrivește foarte bine cu discuția pe care am avut-o acum câteva minute în urmă. Datele sunt esențiale și trebuie să fie compatibile cu protecția cetățenilor și cu securitatea asigurarea securității. Și credem că ar trebui stabilit o diferență între întreprinderi publice și private. Și amândouă au responsabilități privind protecția datelor și securitatea datelor, dar, de asemenea, trebuie să ia în considerare cum să se ofere accesul la date și cum să fie gestionate datele. Așadar, tendința de a pune la dispoziție servicii publice pe baza datelor colectate în mod neutru și liber este un punct foarte important. Și, nu în ultimul rând, avem acum posibilitatea de a analiza din nou noțiunea de rețea europeană privind serviciile publice, folosind rețeaua 5G și proiectele aferente în derulare la comisie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum din partea ECR îmi pare rău să spun că nu avem niciun reprezentant cu care să putem discuta, așa că îl vom ruga pe domnul Peterson din partea ALDE să ia cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Voi fi foarte succint. Sunt în asentimentul antevorbitorilor. În primul rând, mulțumesc uh, raportorului, domnul Silichiotis, pentru o cooperare foarte bună și pentru activitatea foarte bună privind proiectul de aviz. Evident că propunerea ne se pare foarte importantă pentru întărirea economiei privind datele din Europa. Și ne se pare că are o logică solidă în spate când vine vorba de regulamente propuse pentru a face progrese în epoca digitală. Evident, accesul în timp real la date dinamice și furnizarea de mai multe date de mare valoare ființei publice sunt esențiale. Trebuie de asemenea să fim foarte conștienți de riscurile comportate de acorduri de exclusivitate cu organismele private sau publice. Trebuie să fim vigilenți în viitor la această problemă. Cred că este foarte relevant să avem uh, această propunere. Raportorul vine cu elemente noi în raport și din partea noastră, a grupului ALDE, am preferat să păstrăm lucrările, companiile publice în sfera de aplicare, după cum a propus Comisia. Și suntem foarte dispuși să discutăm în continuare și despre includerea satelor de date cu valoare ridicată. Așadar, domnule președinte, acestea fiind spuse, abia așteptăm să continuăm cooperarea și activitatea pe acest dosar important. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Peterson, și acum din partea verzilor. First of all, I would like to also thank the rapporteur for Doamna Reda. on what is Mulțumesc, vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru acest raport uh, care este foarte important pentru noi. Considerăm că Comisia Europeană a făcut într-adevăr un pas înainte important pentru a introduce acest uh, concept uh, de uh, set de date cu valoare ridicată care ar trebui să fie utilizată de toată lumea și am să dau un exemplu de ce este de interes public și de ce este atât de esențial. În Germania, de exemplu, avem o situație în care uh, datele cartografiate sunt uh, oferite uh, și taxate de către companii cum ar fi Google, și compania utilizează aceste date pentru a îmbunătăți Google Maps, dar uh, informații pentru cetățeni, uh, hărțile orașelor sau așa mai departe nu pot avea acces la aceste baze de date pentru că este prea costisitoare și Comisia a văzut în studiul de impact că costurile aplicate acestor date de valoare depășesc cu mult uh, beneficiile pe care le oferă în interesul public și iată de ce este important să le avem. Susținem această abordare de a avea posibilitatea ca aceste date să fie disponibile pentru toată lumea. Considerăm că este deci un pas înainte în propunerea comisiei în care se arată că comisia va defini uh, care ar fi aceste seturi de date importante prin acte delegate uh, pentru că altfel s-ar da prea multă marjă de manevră uh, comisiei și cred că noi, în calitate de legiuitor, ar trebui să ne asumăm un rol foarte clar în acest sens, dar ar trebui să existe acte delegate pentru posibilitatea de modernizare pe viitor, pentru că e clar că pe viitor ar putea apărea alte elemente și Parlamentul ar trebui să aibă mai multă putere pentru a controla um, acest proces, uh, lucru care s-a întâmplat cu un act delegat față de actul de punere în aplicare. Deși, în general, sunt de acord cu abordarea raportorului, aș vrea să prezint aici și două probleme. Una din ele a fost deja menționată de colegi, și anume companiile publice ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare. În primul rând, pentru că ei, aceste companii au datele cele mai interesate dacă ne uităm, de exemplu, la domeniul transporturilor, al utilităților, e vorba de date care au o valoare adăugată enormă pentru societate în general și ar trebui să ne asigurăm că și aceste date sunt incluse. Vom lucra astfel încât acest lucru să nu afecteze în mod negativ concurența, dar uh, așa s-a și făcut uh, și s-a inclus această perspectivă în propunerea comisiei. Am putea include și companii private care oferă servicii de interes general, deci care au uh, un scop oarecum similar cu cel al companiilor publice, astfel încât cele două să fie tratate la fel. Însă includerea uh, companiilor publice este una esențială pentru noi. În al doilea rând, Comisia Europeană a evaluat cu multă atenție problemele care pot apărea dacă se utilizează drepturile utilizatorului în conformitate cu directiva uh, corespunzătoare. Asta înseamnă că nu s-ar putea combina datele venite din surse diferite pentru că condițiile aplicate ar fi divergente. Deci propunerea comisiei în ceea ce privește database right ar trebui să fie foarte clară în acest sens. Oricum sunt foarte mulțumită de raport și aștept să cooperăm foarte bine și pe viitor. Mulțumesc, doamna Reda. Nu s-a mai înscris nimeni din partea raportorilor din umbră. Doamna Grostet, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, sectorul public deține foarte multe date de natură uh, Uh, economie socială și așa mai departe, date esențiale care pot fi utilizate și pentru inteligența artificială sau pentru a îmbunătăți eficacitatea politicilor publicilor sau pur și simplu în scopul inovării în diverse sectoare de activitate, cum ar fi transporturile. Iată de ce în domeniul de aplicare a, ar trebui să fie incluse și companiile publice. Ar mai fi însă și un mic semn de întrebare, pentru că ar trebui să fim foarte atenți asupra situației în care se află companiile publice care trebuie să furnizeze servicii de interes economic general. Aceste companii lucrează pe o piață a concurenței și n-ar trebui ca uh, în aceste cazuri să apară dezavantaje. E vorba de informații cu valoare adăugată ridicată și care nu pot fi puse la dispoziția concurenților lor, mai ales, mai ales atunci când e vorba de active strategice pentru aceste companii publice. De aceea mi se pare esențial să se elimine orice denaturare a concurenței cu companiile private care nu s-ar supune acestei directive. Deci voi depune amendamente în acest sens, uh, vă previn de pe acum, pentru ca aceste companii să-și poată defini condițiile de reutilizare a propriilor date. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doamna Nibler, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru Uh, prezentarea sa, pentru acest text. Este enormă cantitatea de date uh, disponibile la nivelul administrațiilor publice. Aceste date pot fi folosite de către cetățeni. Există un potențial de dezvoltare sporit pentru IMM-uri uh, în aceste date, dar pornind de la cele tocmai spuse de doamna Grostet, uh, dați-mi voie să vă spun că nu cred că ar trebui să ne pripim. Nu trebuie să cerem noi Uniunii, uh, Uniunea Europeană, administrațiilor locale, ce date, când, cum trebuie să devină uh, disponibile tuturor cetățenilor. Asta ar însemna o mare provocare și mare povară pentru administrațiile locale. Uh, de asemenea, e vorba uh, în mare parte de informații care ar putea să fie rămână, care ar, ar trebui să rămână confidențiale. Mă gândesc, spre exemplu, la matricile folosite pentru calcularea traficului, intensității traficului. Aceste matrice pot fi folosite în scopuri altele decât uh, cele originale. Deci trebuie să ne gândim și la, origi- la uh, securitate și deci nu trebuie să ne grăbim, nu trebuie să ne pri- uh, pripim, nu trebuie să cerem cerem o deschidere completă a datelor. La fel ca și doamna Grostet, sunt uh, de părere că acele companii publice care se află în concurență cu uh, companiile private pe piața liberă trebuie să beneficieze de alte criterii, trebuie să fie obligate a respecta alte criterii și, în al treilea rând, răspunderea și voi depune o serie de amendamente pe tema aceasta. Răspunderea este importantă. Nu putem să obligăm uh, sectorul public să deschidă Uh, accesul la informații și după aceea gândiți-vă, cu informațiile acestea se creează cine știe ce uh, aplicații, aplicații care după aceea pot fi folosite în scopuri ilicite. Deci nu consider că administrațiile publice trebuie să fie trase la răspundere pentru genul acesta de utilizări ilegale ale datelor. Deci răspunderea este importantă. Uh, deci, prin urmare, vă rog să, să vă mai gândiți încă o dată la domeniul acesta de aplicare, care mi se pare că e foarte, foarte larg. Mă gândesc că poate n-ar fi rău să limităm cumva acest uh, domeniu de aplicare. Mulțumim, doamna Werner, urmează. Mulțumesc, domnule președinte. În secolul 21, bineînțeles, datele au o valoare economică emos, e, imensă. Prin urmare, este salutar uh, siguranța și securitatea juridică uh, garantată prin acest act legislativ. Să nu uităm că ne gândim uh, sau trebuie să asigurăm creșterea economică, echilibrul la nivel european, dar în același timp uh, trebuie să vedem uh, care este aportul datelor în această creștere economică. Datele sunt ele o materie primă sau nu? Eu consider că înainte de toate, în secolul 21, datele sunt un bun economic și mă gândesc că și datele sectorului public sunt uh, sunt uh, un astfel de bun. Bineînțeles, mă gândesc la companiile publice care se află în concurență cu companiile private. E drept că uh, Uh, dacă există reguli cât se poate declare cu privire la confidențialitatea datelor din sectorul uh, public, uh, în ceea ce privește în sectorul privat, îmi cer scuze, când vine vorba despre companiile publice, iată, vrem o deschidere completă. Lucrul acesta nu este neapărat cel mai rațional cu putință, pentru că ar reprezenta o mare uh, o mare povară pentru companii, o pierdere a competitivității uh, în cazul companiilor publice și să nu uităm că până la urmă datele acestea sunt uh, create prin costuri, sunt obținute în urma unor investiții, investiții care nu sunt nimic altceva decât uh, bani ai contribuabililor europeni, ai cetățenilor, bani care sunt, iată, oferiți pentru crearea unor date, date de care după aceea toată lumea poate, poate folo- se poate folosi. Uh, domeniul acesta este foarte important. Uh, trebuie, uh, reglementarea trebuie să fie una foarte clară. Nu cred că actele delegate sunt neapărat cea mai bună idee în contextul acesta. Nu trebuie să oferim o marjă completă de acțiune Comisiei Europene. Mulțumesc, doamnă Werner. Și acum, domnul Volman, din partea Comisiei Europene, are cuvântul două minute. Um, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport și uh, eurodeputaților pentru comentariile făcute. Raportul recunoaște uh, care este uh, valoarea acestui sector al informației pentru crearea de locuri de muncă, pentru uh, alte sectoare de activitate, pentru cetățeni și NGO-uri. Uh, Susține de asemenea ideea și conceptul unor seturi de date de valoare care să fie disponibile în întreaga Uniune și înțelege dorința Comisiei de a avea o primă listă. Protecția datelor a fost menționată. E clar că această directivă trebuie implementată respectând pe deplin regulile pentru protecția datelor. În ceea ce privește taxarea, Costurile pentru utilizarea datelor uh, reprezintă obstacolul cel mai mare pe piață pentru IMM-uri, în special și pentru startup-uri. Și de altfel, giganții în domeniul tehnologiei pot să-și permită astfel de taxe. Toate materialele de care dispunem noi ne arată că veniturile directe din partea sectorului public reprezintă doar o fracțiune din beneficiile publice care s-ar putea obține prin deschiderea totală a datelor. Vorbim aici despre uh, energie, transporturi, apă, cu uh, informații foarte importante și aici s-au semnalat mai multe probleme. Am analizat cu foarte mare atenție poziția comparativă, dacă ținem cont de anumite măsuri pe care le vom lua și considerăm că obligațiile limitate pe care le-a impus Comisia, pe care le-a propus Comisia, reprezintă o soluție bună și nu vorbim aici despre o deschidere totală și gratis uh, acestor baze de date. Pe de altă parte, aș face legătura și cu dezbaterea anterioară pe care ați avut-o, Europa Digitală, pentru că există posibilități uh, în acest program pentru ca statele membre să intervină în anumite domenii. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Silichiotis pentru a trage concluziile. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute, pentru toate observațiile dumneavoastră, pe care n-am să le repet acum, dar am să uh, reiau punctele asupra cărora s-au făcut în principal comentarii. Insist însă asupra faptului că trebuie să vorbim de acte delegate și nu acte de punere în aplicare, pentru ca Parlamentul European să aibă posibilitatea să uh, intre la masa discuțiilor. În ceea ce privește companiile publice, am înțeles uh, foarte bine ceea ce s-a spus și sunt de acord cu cei care spun că nu trebuie denaturată concurența. Trebuie să recunoaștem faptul că există companii publice, fie vorba de companiile la nivel local, regional și așa mai departe, deci Uh, pentru aceste companii concurența poate fi esențială, deci n-ar trebui ca ea să fie denaturată sau să se creeze condiții de inegalitate. Trebuie să găsim soluțiile posibile și, uh, de exemplu, în cazul companiilor care acționează în același domeniu, companii private, care să fie obligate și ele să furnizeze anumite date. Ne gândim în special la companiile în uh, domenii unde se oferă servicii de interes general și aici cred că trebuie să dăm dovadă de o prudență extremă. Trebuie găsite mijloacele necesare pentru a proteja sistemul și aceste companii. Și vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Bineînțeles, vom continua munca la acest dosar alături de toți colegii raportori din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Vreau să vă informez că termenul pentru prezentarea amendamentelor este pe 11 octombrie anul acesta. Dragi colegi, trecem acum la un alt punct important, instituirea Fondului European de Apărare. V-aș reaminti că acest uh, fond de apărare europeană este un program nou care combină cercetarea și inovarea industrială în scopuri de apărare. Este vorba de un program specific în cadrul Orizont Europa. Comisia a propus 13 miliarde de euro pentru acest fond, din care 4,1 miliarde vor fi alocate pentru proiecte de cercetare colaborativă și uh, competitivă. Aceasta face ca programul să fie important atât din punctul de vedere al fondurilor, cât și, bineînțeles, din punctul de vedere al obiectivelor, al domeniului de aplicare. Am primit până acum 457 de amendamente la propunerea comisiei, dintre care 98 din partea raportorului la proiectul său de raport. Pentru dezbaterea de astăzi am uh, prevăzut 40 de minute și am să dau cuvântul acum colegilor mei, în primul rând domnului profesor Krasnodevski, raportor, care va prezenta amendamentele timp de 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, s-au prezentat o serie de amendamente și aș vrea să mulțumesc colegilor care au uh, prezentat 358 uh, de amendamente și uh, în urma acestora putem trage concluzia că nu suntem chiar cu toții de acord în ceea ce privește justificarea existenței acestui fond. Unul din obiective a fost acela de a încrește competitivitatea pentru industria apărării, însă în studiul de impact Comisia arată că trebuie să permitem să se țină cont și de schimbările politice care au loc în jurul Europei. Am primit, deci, anumite amendamente care își exprimă îndoiala și care se întreabă dacă nu ne îndreptăm către o militarizare a Uniunii Europene și exprimă pe de altă parte îngrijorări în ceea ce privește competențele statelor membre în acest domeniu care ar putea fi limitate. Alți colegi și-au pus însă mari speranțe în acest fond și o majoritate consideră că există o adevărată oportunitate pentru Uniune de a atinge obiectivul unei independențe strategice sau de a ajunge la o mai mare competitivitate pentru fondurile europene care să facă ca Europa să devină independentă față de țările terțe. Un alt obiectiv al acestui fond ar fi acela al promovării inovării și, în acest sens, am primit amendamente pentru uh, creșterea fondurilor în ceea ce privește tehnologiile de vârf. Există și divergențe, de exemplu la articolul 7 suntem de acord că acest uh, articol ar trebui să fie reajustat, însă uh, felul în care o putem face este uh, oarecum uh, diferit. Pentru a asigura și certitudine juridică, pe de altă parte, pentru entitățile implicate și pentru comisie, pentru a-și garanta interesele. A început și o altă discuție în ultima vreme aici la Parlamentul European. La articolul 10, entitățile care vor participa în acest program, unii consideră sau unele amendamente uh, consideră că ar trebui să existe bani europeni pentru companii europene, și cred că și aici există o majoritate care consideră că ar trebui să avem o definiție mai inclusivă a companiilor europene. decât până acum. Și Sper să se reflecte într-adevăr nevoile existente la nivelul industriei apărării în UE, astfel încât să asigurăm participarea entităților prezente în conformitate cu așteptările Comisiei. Va exista și posibilitatea ca entități din afara UE să participe în acest program cu anumite condiții. Indiferent de uh, divergențele noastre de opinii, avem totuși multe în comun, ceea ce s-a confirmat după prima întâlnire a raportorilor din umbră. Și cred că avem uh, posibilitatea să ajungem la un compromis bun. Așa cum am făcut-o și în trecut de altfel. Am cooperat uh, foarte bine și cu doamna Grostet și uh, mă opresc aici pentru că nu mai am prea mult timp la dispoziție. Mulțumesc și acum doamna Grostet din partea PPE-ului pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o, o cooperare care este absolut necesară pentru că este vorba de un proiect ambițios. Mulțumesc, deci, încă o dată colegului nostru pentru uh, această cooperare. Acest fond pentru perioada 2021-2027, în ceea ce privește capacitățile de cercetare, este important. Avem un buget de aproape 13 miliarde de euro, așa cum s-a spus aici. Deci avem de-a face cu un buget uh, foarte ambițios, care trebuie să fie utilizat cu eficiență. Și, indiferent cum o vom face, accentul va trebui pus pe excelență și competitivitate atunci când vom face selecția proiectelor, lucru care se reflectă și în amendamentele depuse. Ar trebui evitate structurile complicate, așa cum am văzut-o în trecut și care am văzut că duceau la întârziari și la costuri uh, prea mari. Avem nevoie deci de flexibilitate pentru implementare dacă dorim să aducem la oaltă un maxim de proiecte. Acest fond reprezintă un nou ajutor pentru Europa și în ciuda uh, programului 2019-2020 ar trebui să susținem și nivelul de cooperare existent, dacă el funcționează și dacă uh, reușește să atingă obiectivele acestui fond, și, uh, de asemenea, să uh, incităm și noi sisteme de cooperare, pentru că în felul acesta Uniunea va putea atrage înspre ea cele mai bune proiecte din statele membre către nivelul european. Pe de altă parte, este important să asigurăm uh, continuitatea între proiectul 2019-20 și 2021-27 cu acțiuni care să aducă beneficii cercetării și care să ducă la dezvoltare. Am propus alături de alți colegi din grupul meu, din PPE, o armonizare a prevederilor de drept pentru drepturile de autor între cele două părți, pentru că mi se pare absolut logic și absolut necesar să avem o logică per ansamblu. Un alt obiectiv pe termen lung al acestui fond ar fi ca Uniunea să nu depindă și mai mult de produse care vin din țări terțe în acest domeniu. Asta se reflectă în numeroase uh, amendamente care se referă la uh, companiile eligibile, acțiuni eligibile și criteriul beneficiilor uh, pentru companiile europene, pentru că, până la urmă, e vorba de banii europeni și e adevărat că nici alte țări uh, nu se rușinează să, o va, să facă acest lucru, deci nu trebuie să ne dăm înapoi. Foarte pe scurt, uh, câteva puncte care mi se par absolut esențiale. Sper să avem un teren uh, de înțelegere foarte bun alături de raportorul nostru pentru a ajunge la un acord pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doamna Griffin din partea și de care înlocuiește pe domnul Martin. Mulțumesc, Eduard își cere scuze pentru că nu a putut veni astăzi din cauza sancțiunilor care au fost impuse asupra lui în urma susținerii grevei interpreților. Și urmărește oricum dezbaterea în direct live pe internet. Oricum, vrea să salute schimbul de opinii care a avut loc în urma cu ceva uh, timp. Am avut deja o primă întâlnire cu raportorii din umbră în care s-au prezentat aceste argumente. În ceea ce privește eligibilitatea, compromisul se pare că este un minim. Da, este vorba de un program care este dotat cu 13 miliarde de euro și care nu trebuie să uh, afecteze capacitățile industriei în statele membre și să promoveze un proces care să uh, reducă dependențele noastre sau lacunele existente. Dacă fondul încearcă să facă acest lucru, uh, atunci s-ar putea ca peste șapte ani situația să fie aceeași sau chiar și mai rău cu o dependență de tehnologia americană sau poate chiar chinezească. Și atunci care este această independență strategică de, despre care se vorbește? În ceea ce privește etica, noi credem că aceste criterii trebuie stabilite ex ante, dar pot fi modificate și în cursul acțiunii la cererea Parlamentului. Chiar dacă conținutul proiectului de multe ori este clasificat și uh, este de interes uh, special, el nu poate fi ascuns complet publicului. Se doresc uh, mai multe referințe directe în ceea ce privește tratatele uh, pentru arme pentru a vedea ce este permisibil, atât uh, din punctul de vedere al produselor, uh, și chiar și referințe, așa cum au propus verzii și care sunt de salutat, dar în special în ceea ce privește utilizarea armelor pentru a ține cont de situații importante din punct de vedere umanitar sau geopolitice. Din lipsă de timp voi menționa doar câteva alte aspecte. Impactul asupra mediului de ce uh, să nu se facă nicio referință asupra amprentei de mediu? O altă problemă este egalitatea de gen, uh, transparența, antidiscriminarea, care trebuie și ele menționate. Pe de altă parte, aliniate care au fost uh, menționate deja în primele întâlniri, articolul 4, aici s-a ajuns la un acord grație ajutorului oferit de raportor. Însă trebuie să discutăm foarte serios și punctele care au fost abordate până acum și amendamentele care au fost uh, prezentate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor din partea ALDE. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru vocea mea care nu este prea bună în această după masă. Mulțumesc și eu raportorului și o primă întâlnire care a fost foarte pozitivă. Așa cum a spus-o și președintele, este un dosar extrem de important care redeschide dezbaterea în ceea ce privește politica de apărare. Uh, se propune aici un, o continuitate a unui proiect pilot și la scară planetară e clar că suveranitatea statelor membre depinde practic de suveranitatea Uniunii și niciun stat membru nu uh, este mai avansat uh, față de uh, media europeană în ceea ce privește politica de apărare. Este o politică industrială, tocmai de aceea intervine comisia noastră, dar și o politică de apărare. Și aici trebuie să ținem cont de specificitățile sale Așa cum au arătat și ceilalți oratori, există aici problema cooperării cu țările terțe, problema brevetelor, a proprietății intelectuale, problema exporturilor, a autorizațiilor pentru export. Toate acestea uh, prezintă o importanță crucială. Există uh, și probleme de etică sau de altă natură uh, care sunt obișnuite pentru astfel de dosare dar n-ar trebui ca ele să devină o, uh, o industrie de control uh, pentru uh, o structură foarte complexă și cu specificitățile sale. Dacă aceste probleme este adevărat că trebuie evocate, ele nu trebuie utilizate în alte scopuri. Independența industriei la nivel european depinde de dezvoltarea unor astfel de politici și tocmai de aceea vom coopera în continuare în spiritul compromisului și, uh, ca și la EIDP, cred că vom ajunge la o soluție de compromis bazată pe o majoritate largă a Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva din partea verzilor să ia cuvântul? Sau din partea guie? Nimeni? FDD? ENF-ul dorește să intervină. Domnule Chevalier. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă, pentru că, după cum știți, am depus uh, un amendament de respingere a acestei propuneri la nivelul Comisiei. Acest program dorește să implementeze o politică de apărare europeană ilegitimă, pentru a avea o interdependență totală între industriile și armatele noastre. Nu mai avem know-how-ul necesarul pentru proiecte militare sau industriale care să ne asigure independența și toate acestea se fac în detrimentul suveranității naționale care nu poate fi negociată. Dincolo de această constatare, câteva comentarii legate de amendamentele prezentate de colegi. Ni se pare logic să rezervăm finanțarea pentru companiile din Uniune, dar uh, nu să le extindem și la companiile asociate din țări vecine. Mi se pare de-a dreptul ilogic ca Albania, Israelul, Turcia sau Tunisia să fie considerați uh, parteneri. Pe de altă parte, entitățile stabilite în Uniune și controlate de cineva dintr-o țară terțe nu pot avea aceeași legitimitate ca și companiile europene. Banii contribuabilului european nu pot fi folosite pentru aceste companii extraeuropene. europene Participarea acestor companii trebuie să fie posibilă doar atunci când dispun de tehnologii absolut indisposabile și care nu există pe teritoriul european. Obiectivul este acela de a limita la maxim uh, dependența statelor membre de țările terțe. Susțin amendamente care doresc să întărească rolul Parlamentului și să limiteze exportul de tehnologii care sunt urmarea unor programe uh, de pe teritoriul uh, statelor membre unde companiile își au sediul. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Griffin. În numele dumneavoastră e data aceasta. Da, mulțumesc. Centrarea pe teme de apărare la nivelul european Uh, este un lucru pe care îl salutăm. Parlamentul a adoptat deja IDIDP și încep să se vadă și rezultatele acestei munci. Amendamente care să îmbunătățească textul ar putea să se centreze pe echilibrul de gen, uh, panelul de experți, pentru că femeile sunt la fel de bine reprezentate în domeniul securității, o mai bună guvernanță, problema corupției și a mitei, care de multe ori are legătură cu achizițiile publice, posibilitatea de a respecta standarde guvernamentale bune peste tot. Ar trebui să se sancționeze mituirea uh, funcționarilor, să existe un sistem de sancțiuni și uh, să ne asigurăm că lanțul de aprovizionare nu este atât de restrictiv, să se îmbunătățească posibilitatea de a atinge obiectivele noastre și să permitem companiilor din țări terțe să participe alături de cele europene. Ar trebui să includem și lanțul valoric pentru companiile europene din domeniul apărării. Comisia arată că toate acestea ar putea să ducă la un adevărat mainstreaming și cu toate acestea conceptul nu este menționat în articulat în articolele din regulament. De asemenea, se vorbește despre reducerea amprentei uh, Uh, de carbon care ar trebui să fie inclusă. Oricum, mulțumesc raportorului pentru acest document și aștept pe viitor uh, negocierile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Atunci, din partea Comisiei Europene, din partea DigiGrowth. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc raportorului pentru acest uh, raport care, iată, susține până la urmă propunerea Comisiei. Câteva cuvinte despre propunerea Comisiei. După cum se spune, obiectivul este competitivitatea industriei europene. Tocmai de aceea noi considerăm că trebuie să să fie țintite în special companiile europene. Bine, nu putem exclude cooperarea cu societățile controlate de state terțe, dar această cooperare trebuie să fie limitată și uh, trebuie să respecte anumite criterii, criterii care de altfel se regăsesc și la uh, fondul EDIDP. Deci, fondul pentru uh, programul de dezvoltare industrială, uh, de dezvoltare a uh, industriei apărării. Deci, considerăm că genul acesta de proiecte uh, europene trebuie să fie susținut. Am introdus uh, elemente din programul uh, acțiunea pregătitoare și programul de dezvoltare în acest program. punem însă um, mare accent pe un oareșcare grad de flexibilitate la nivelul uh, bugetării. Uh, credem că acest, uh, această flexibilitate este absolut esențială dacă e să avem o planificare pe termen lung de 10-20 de ani. De asemenea, codul etic este absolut esențial și tocmai de aceea, iată, în regulament prevedem că doar uh, acele proiecte care respectă codul, uh, codurile internaționale pot fi eligibile și, de asemenea, uh, considerăm că punând accent pe, pe subiectul acesta, garantăm atât securitatea juridică cât și uh, respectarea anumitor standarde etice în proiectele pe care le finanțăm. Dar, bineînțeles, suntem dispuși să colaborăm și pe viitor cu Parlamentul European pentru rafinarea acestor chestiuni. Este vorba, de asemenea, despre un proiect comunitar, program comunitar, nu interguvernamental. Tocmai de aceea controlul bugetar al Parlamentului European va fi exercitat asupra acestui program. Statele membre au un rol important, Agenția pentru uh, apărare, europeană pentru apărare, este, are un rol important, dar regulile bugetare sunt cele pe care le cunoaștem cu toți. Mulțumim foarte mult și acum îi dau cuvântul raportorului nostru care va rezuma dezbaterile purtate. Mulțumesc, le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile foarte interesante. Toate aceste comentarii dovedesc că mai avem multe de făcut, că detaliile trebuie să fie perfectate. În final, aș vrea să vă amintesc că în lucrările noastre trebuie să ținem cont de caracteristicile sectorului industrial. Clienții sunt statele membre, astfel se creează un fel de cadru Comisia, reprezentantul Comisiei vorbea despre cadrul european care se, și de caracterul comunitar al acestui uh, program. Însă, până la urmă, beneficianii finali, clienții finali sunt statele membre și trebuie să ținem cont de, de lucrul acesta. După aceea mai există legătura între inovare și uh, dezvoltarea de capacități de apărare. Am uh, atins și aspectele etice. Am discutat de asemenea despre cine anume are dreptul să participe la acest program, Bineînțeles, suntem cu toții de acord că nu, fondurile acestea nu pot fi folosite pentru finanțarea unor uh, actori din exteriorul Uniunii Europene, dar uh, pentru a ne asigura că lucrurile nu stau așa, trebuie să venim cu o definiție a conceptului de companie europeană. Uh, această definiție trebuie să țină cont de caracteristicile sectorului uh, apărării din diversele state membre, trebuie să țină cont uh, de asemenea despre caracteristicile specifice ale companiilor active în sector. Uh, în orice caz, Deocamdată nu știm dacă fondul acesta pentru dezvoltarea industriei apărării va avea vreun. Uh, deci încă nu știm dacă acest fond va avea neapărat un efect pe termen lung. Noi trebuie să ne asigurăm însă că acest efect benefic este garantat. Vă mulțumim foarte mult, domnule raportor. Vă amintesc că votul la comisia noastră va avea loc pe 21 noiembrie. Deci, în 21 noiembrie vom vota acest a, a, uh, raport. Acum, dacă îmi permiteți, uh, aș trece rapid la punctul 3, 23 de pe ordinea de zi, regulamentul privind ENISA. Doamna Nibler ne-ar putea oferi acum uh, câteva informații. Știm că securitatea cibernetică este deosebit de importantă, uh, trialogul este în curs, prin urmare, doamnă raportor, dacă ne-ați putea da câteva detalii, uh, acestea ar fi foarte, foarte interesante pentru noi. Haideți să vedem cum funcționează, cum merg lucrurile. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cu mare plăcere vă furnizez aceste detalii. În iulie a fost oferit mandatul pentru trialog la comisie. Acest uh, mandat a fost uh, reafirmat în septembrie. Până în momentul de față am avut două runde de negocieri tripartite. Vreau să-i mulțumesc uh, președintelui Buzek care ne-a însoțit pe parcursul acestor negocieri, l a prezitat chiar. La prima întâlnire am vorbit despre rolul și misiunea ENISA. La al doilea trialog am vorbit despre sistemul de certificare coordonare a securității cibernetice, despre crearea acestui sistem la nivel european. În noiembrie este uh, pre, uh, programat un alt trialog și ne dorim ca la 28 noiembrie să finalizăm uh, negocierile. Deci în 28 ar trebui să uh, organizăm ultima rundă de, de negocieri tripartite și cu ocazia aceasta uh, vrem să și încheiem acest dosar. Uh, acum, în ceea ce privește conținutul, când vine vorba despre mandatul și misiunea ENISA, noi, Parlamentul European își dorește un mandat uh, clar, bătut în cuie, un buget clar și, de asemenea, o creștere a personalului. Noi ne dorim ca ENISA să fie o agenție în adevăratul sens al cuvântului la nivel european, pentru că vedem o serie de, au existat o serie de atacuri ciber, eh, eh, cibernetice cu caracter transfrontalier. Gândiți-vă doar la WannaCry. Eh, deci tocmai pentru că apar astfel de cazuri e nevoie de mai multă coordonare, coordonare la nivel european. ENISA ar trebui să aibă deci un rol foarte clar, competențe foarte clare care statele membre, respectiv Consiliul, consideră în continuare că ENISA ar trebui mai degrabă să susțină autoritățile naționale. Tema aceasta discutăm în continuare. În al doilea rând, sistemul de certificare. Se pune întrebarea cum anume părțile interesate pot fi puse la aceeași masă. Uh, Există mai multe modele. Noi avem modelul nostru. Statele membre vor să aibă un rol mai important. Vor ca agențiile naționale de securitate cibernetică să, să formeze ENISA. Noi spunem că nu nici pe departe. ENISA este o agenție europeană și, prin urmare, doar Comisia Europeană poate oferi uh, formarea personalului. Despre asta mai discutăm. După aceea se pune uh, întrebarea în ce măsură certificarea trebuie să fie voluntară sau obligatorie. Uh, Statele membre uh, încă nu au discutat despre subiectul acesta, prin urmare n-am putut uh, face pași înainte și uh, încă un lucru important pentru noi este includerea consumatorilor. Consumatorii pot avea un rol important și tocmai de aceea, pentru produsele uh, certificate, uh, vrem să existe și o, un fel de set de informații uh, furnizate de către producător uh, un set de informații care să poată fi uh, consultate de către utilizatori. Acum uh, statele membre uh, sunt încă divizate pe tema aceasta. Nu se opun neapărat acestor informații, dar nici nu prea știu cum ar trebui ele să arate. Deci, pe ansamblu, nu mergem în direcția greșită. Ah, dar înțelegem că statele membre vor să păstreze în continuare securitatea cibernetică în propria lor uh, ogradă. Noi nu vrem să le văduvim în niciun fel de această misiune, vrem doar să creăm și un nivel european care să garanteze o securitate cibernetică mai pregnantă. Mulțumim foarte mult, doamnă, stimată doamnă, pentru această prezentare foarte clară. Există întrebări? Domnul Rubi. Vreau să-i mulțumesc doamnei Nibler. ENISA reprezintă un element esențial al pieței noastre digitale și este absolut esențial pentru încrederea pe plan uh, internațional, da, pentru că noi trebuie să garantăm uh, încrederea pe internet. Și tocmai de aceea eu aș zice că ENISA ar trebui să aibă o legătură cât se poate de strânsă cu BEREC. Da, ENISA funcționează, funcționează bine în momentul de față, da, merită un buget mai mare, mai mult personal, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că această, că ENISA colaborează strâns cu BEREC și uh, de asemenea cu uh, ACER. Pentru că dacă, dacă e să avem siguranță în toate domeniile, siguranță cibernetică garantată în toate domeniile, e nevoie de o colaborare între uh, toate aceste agenții care, într-adevăr, uh, au uh, domenii de responsabilitate diferite, dar care, până la urmă, pot funcționa doar împreună. Și tocmai de aceea consider că centrul acesta de securitate cibernetică, centrul european de securitate cibernetică ar trebui să fie sprijinit. De asemenea, trebuie să sprijinim și întărirea ENISA cu accentele despre care vorbeam. Mulțumim, Angelica, cred că suntem pe calea cea bună sub uh, uh, sub uh, conducerea ta. Mulțumim, foarte clare remarcele dumneavoastră. Angelica, vrei să răspunzi la ceva? Nu? Bine, atunci Stimați colegi, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că discutaserăm punctul 23 de pe ordinea noastră de zi și acum ne întoarcem la punctul 17 de pe ordinea de zi, instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii și statisticile europene. Raportoarea noastră este vicepreședinta noastră, doamna Patricia Toia. Dar înainte de a-i da cuvântul, dați-mi voie să vă spun că ca, uh, programul uh, CFM pune la un loc sau cadrul financiar multianual aduce la un loc patru programe, printre care și COSME, uh, iar noi, conform reguli, uh, regulii 54 uh, din regulamentul de procedură, avem, uh, uh avem uh, suntem șefi peste cosme, uh, îmi cer scuze, dar trebuie să cooperăm cu alte uh, comisii ale uh, Parlamentului European pe marginea altor uh, aspecte incluse în această, uh, această propunere privind piața unică. Dar Cosme ține de noi. Și acum îi dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Toia. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Da, sunt conștient uh, de faptul că există această partajare a competențelor cu alte comisii. Președintele nostru a luptat ca un leu la conferința președinților pentru a se asigura că drepturile comisiei sau prerogativele comisiei noastre sunt respectate. Deci, vreau să-i mulțumesc în primul și în primul rând președintelui nostru, domnul Buzek. Vorbim acum despre o renoire a programului COSME. De la bun început aș vrea să vă spun că programul acesta a funcționat bine. A avut la dispoziție resurse restrânse, dar cu toate acestea programul a funcționat, a funcționat bine și a dovedit că Uniunea Europeană luptă pentru IMM-uri. Am purtat o serie de, de dezbateri în regiunea mea, în țara mea, ați făcut și dumneavoastră cu siguranță același lucru și pe baza acestor discuții am ajuns la concluzia că imaginea programului acestuia este una pozitivă. Știm că IMM-urile și micro-întreprinderile au mari dificultăți în a face față schimbărilor, de, de pe, schimbărilor economice, schimbărilor uh, industriale uh, cu care ne-am confruntat după criza financiară, cu care ne confruntăm și din pricina globalizării. Deci, IMM-urile se confruntă cu, cu dificultăți și tocmai de aceea e important să întărim uh, caracterul special al acestui program, a programului COSME. Și asta și pe termen lung. Pentru că, până la urmă, Uniunea Europeană e responsabilă de o parte dintre noile poveri pe care trebuie să le poarte în cârcă IMM-urile. Noi tehnologii, noi standarde, um, etc. IMM-urile spun că, iată, schimbările acestea implică și o formare uh, suplimentară a personalului, uh, implică o reorganizare a personalului. Deci, iată, sunt tot felul de, de aspecte care trebuie să fie luate în considerare. Și, uh, date fiind aceste Uh, dificultăți, aceste schimbări, uh, cred că trebuie să ajutăm IMM-urile să supraviețuiască contextul acestuia uh, foarte dificil, căruia îi fac față cu brio companiile mari, dar care implică o serie de dificultăți pentru a, deja numitele IMM-uri. Acum, în ceea ce privește Cosme, Cosme funcționează, după cum v-am spus, uh, dar Cosme e cumva um, este cumva înghițit de alte programe, programe care poate se bucură de mai multă vizibilitate. Deci eu cred că ar, n-ar fi rău să, să facem ceva pentru îmbunătățirea imaginii și vizibilității acestui program. Și am și vorbit cu Oettinger despre asta. I-am spus că da, dacă tot avem ceva ce funcționează, n-ar fi rău să ne lăudăm cu asta. Dar bine, pentru a ne lăuda e nevoie de Uh, buget și de asemenea de stabilirea unor uh, instrumente potrivite, nu știu, campanii de conștientizare uh, la nivel de mm, actori, și după aceea mai există și alte elemente ale acestui pro program care trebuie să fie întărite. Spre exemplu, rețeaua IMM-urilor. Aceasta a funcționat în anumite state, am putea să o extindem, am putea să-i oferim noi competențe, dar îmi dau seama că rețeaua aceasta n-a funcționat neapărat peste tot. Aș vrea să aflu uh, părerea Comisiei. Uh, eu cred că uh, genul acesta de rețea europeană a companiilor ar trebui să existe în cam fiecare stat membru, ar trebui să existe un fel de ghișeu unic în fiecare stat membru. Deci elementul acesta al programului COSME ar trebui să fie întărit. Și uh, încă un punct și am depus uh, un amendament pe tema aceasta, uh, companiile sociale. Se face prea puțin pentru genul acesta de companii. Aceste companii uh, Uh, poate că nu sunt neapărat orientate spre profit, dar uh, companiile acestea au și ele un personal, personal care trebuie să fie format uh, și de ce să nu beneficieze și aceste companii de ajutor, ajutoarele din cadrul programului COSME. După aceea am mai vorbit cu raportorii din umbră și despre Invest EU și uh, despre ce am mai vorbit uh, despre, despre nume. Despre asta am vorbit. De ce să schimbăm numele uh, programului? Este un, uh, un nume cunoscut, un, un nume cunoscut care ar trebui să fie păstrat și pe viitor, la fel ca și Erasmus. Mulțumim, mulțumim uh, foarte mult. Veți mai avea posibilitatea de a interveni și la finele dezbaterii noastre. Îi invit acum pe raportorii din umbră să intervină în numele PPE, domnul Rubi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Toia, pentru că, iată, se investește întru totul în acest subiect uh, și cred că noi doi tare bine ne vom înțelege. Știm că s-a creat uh, un program de competiție și inovare pentru IMM-uri, un program negociat în cursul președinției anterioare austriece, și atunci a, a mers totul foarte bine și sunt absolut convins că și acest program în actuala, în cursul actualei președinții uh, austriece va fi negociat cu aceeași celeritate și cu aceeași atenție. Știm cu toții că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene. Ele reprezintă 50% din PIB-ul european. Uh, Um, ocupă două treimi dintre lucrătorii europeni și uh, potențialul de creștere este tocmai în ograda IMM-urilor, în timp ce marile concerte, concerne își uh, tot închid uh, fabrici și puncte de lucru, uh, IMM-urile se încearcă să, să crească și să, să se extindă. 80% dintre impozitele colectate sunt colectate de la IMM-uri. Iată, IMM-urile plătesc taxe și impozite, al de Amazon și alții nu plătesc Uh, mai nimic, uh, chid că ar fi uh, bine dacă ne-am asigura că atât IMM-urile cât și multinaționalele sunt tratate egal când vine vorba despre plata taxelor și impozitelor. După aceea, ar fi bine să discutăm și despre companiile familiale. Știm prea bine că uh, presiunea asupra acestor companii este foarte, foarte mare. Uh, în, caz, în contextul uh, companiilor familiale vorbim practic despre membrii despre angajați care sunt membri ai uneia și aceleiași familii, vorbim despre generații uh, de, de, de persoane și uh, genul acesta de uh, companii cred că ni le dorim promovate și pe viitor. De asemenea, ne dorim ca și noile state membre să beneficieze de acest program STOA a creat un studiu pe tema noilor state membre. Se, încercam să aflăm în studiul nostru de ce noile state membre nu reușesc să folosească neapărat fondurile europene. ne Am ajuns la concluzia că motivele sunt de natură administrativă, există o lipsă a competențelor necesare pentru crearea uh, Uh, pentru completarea cererilor, există barierele uh, lingvistice și tocmai de aceea considerăm că aceste rețele de companii ar trebui să fie sprijinite în special în noile state membre. Știm că pentru proiectele mari avem EFSI, sau alte fonduri, uh, spre exemplu fondul uh, uh, pentru agricultură, mă refer la programele acelea, proiectele acelea care necesită milioane și milioane de euro, noi ne dorim uh, tocmai de aceea ca genul acesta de programe, uh, precum uh, COSME, să se adreseze acelor proiecte de mici dimensiuni care însă aduc o serie, o mare plus valoare. De asemenea, programul pentru tinerii antreprenori trebuie să fie sprijinit și pe viitor, trebuie să fie extins, e nevoie de o cooperare internațională pe tema aceasta și, de asemenea, numele programului trebuie să fie păstrat pătrat, asta zic și eu. Mulțumim în numele ECR, urmează domnul Bashir. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna raportor pentru acest proiect de aviz. Propunerea este o propunere viabilă și importantă pentru industrie și în special pentru IMM-uri. Așteptăm uh, cu nerăbdare dezbaterile fructuoase cu doamna raportor și cu raportorii din umbră. Propunerea comisiei conține o serie de dispoziții utile. Bineînțeles, continuarea COSME este o prioritate pentru grupul meu și pentru comisia ITRE pe ansamblu. Programul acesta a fost bine privit de către industrie și așteptăm ca acest program să dea rezultate și în următorul CFM. Proiectul de aviz al ITRE îmbunătățește propunerea Comisiei pe mai multe paliere. Conceptele de companii sociale și micro-întreprinderi sunt adăugiri foarte interesante. De asemenea, finanțarea prin COSME ar putea ajuta la eliminarea dezbaterilor acerbe pe tema finanțării publice și private. După aceea, rețelele de companii ar fi o bună idee pentru creșterea companiilor. De asemenea, noile modele de afacere ar putea fi sprijinite tocmai prin intermediul acestor rețele. În ceea ce privește eșecul uh, pieței, market failure, Înțelegem intenția doamnei raportor, dar nu există încă o definiție agreată pe tema aceasta, deci am exclude subiectul acesta din uh, raport. După aceea, în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă, da, suntem de părere că ideile sunt, uh, raportoarei sunt interesante, dar nu au neapărat ceva de a face cu domeniul de aplicare al uh, acestui program. Nu se știe cum anume ar putea fi obținute rezultatele acestea în practică. Dar un lucru, la un lucru trebuie să ne gândim, crearea unui uh, mediul, mediu antreprenorial. Și uh, în acest context, uh, monitorizarea ar fi foarte binevenită, în special în acele sectoare în care antreprenoriatul este la, în prim plan. De asemenea, Dimensiunea internațională este foarte interesantă pentru noi. Cooperarea în domeniul uh, uh, de reglementare, în domeniul reglementării cu statele terțe este foarte important pentru noi. De asemenea, în domeniul standardelor, eliminarea standardelor divergente ar putea duce la uh, Um, sporirea exporturilor. Și tocmai de aceea suntem de acord cu dispozițiile privind uh, colaborarea cu terții. Suntem de acord de asemenea cu uh, cu dispozițiile care vizează crearea de sinergii între acest program și alte programe. Mulțumim, domnul Telicca, acum în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns târziu. Îmi cer scuze că nu am ascultat intervenția introductivă a doamnei Toia, dar uh, aveam uh, un raport de apărat la Comisia TRAN și din pricina aceasta n-am putut ajunge la timp. Dați-mi însă voie să fac și eu câteva comentarii. În primul și în primul rând salut această propunere. Cred că integrarea este calea pe care trebuie să ne încadrăm, dar am totuși un semn de întrebare. Oare nu mergem prea departe cu integrarea aceasta? Vom putea rămâne suficient de concentrați pe uh, priorități? Oare scăderea uh, poverii administrative nu s-ar putea solda cu efecte negative? acesta este un sub, semn de întrebare pe care cu siguranță îl vom clarifica. După aceea, știm că Consiliul a avut o poziție foarte moderată când vine vorba despre dotarea bugetară a acestui uh, program. Din păcate, bugetul acesta este insuficient, uh, nu reflectă importanța uh, programului. Dar Revenind la raportul doamnei Toia, dați-mi voie să vă spun că uh, consider că acest text este unul de calitate. Sunt de acord cu majoritatea propunerile făcute de către doamna raportor. Vorbeam despre buget. Mă bucur că doamna raportor subliniază la rândul ei importanța bugetului. După aceea, conceptul uh, companiilor sociale uh, se poate bucura de sprijinul meu, date fiind explicațiile din partea raportoarei, dar pe de altă parte, definiția legată de companii, compania locală nu, privată. Nu, nu știu în ce măsură definiția aceasta este suficient de clară. Mă, mă gândesc că uh, companiile private ar putea să se confrunte cu o serie de sau ar putea să fie dezavantajate de genul acesta de definiție. Dar vom mai discuta despre definiția în sine și vom reuși să ajungem la un consens. După aceea, articolele 3 și 8 cu privire la acțiunile eligibile, eligibile mai putem lucra pe marginea subiectului, dar uh, cu siguranță o vom face. Vă puteți bucura de sau vă puteți baza pe susținerea ALDE. Mulțumim. Urmează în numele verzilor doamna Meț. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să îi mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de aviz. Vreau să vă aduc aminte că ieri IPCC și-a adoptat raportul cu privire la uh, creșterea temperaturii cu 1,5 uh, grade la nivel global. Până la urmă, aceasta este ambiția stabilită la Paris. Vestea bună care decurge din acest raport este aceea că această limită poate să fie obținută sau poate să fie întrunită până la finele uh, secolului. Uh, vestea proastă este aceea că pentru a ajunge, atinge acest prag, uh, trebuie să ne schimbăm complet politicile. Și tocmai de aceea e important să punem accent pe investițiile în, în măsurile climatice. Uh, 30% din uh, programul acesta, din bugetul acestui uh, program ar trebui să fie alocat tocmai măsurilor care vizează protecția mediului înconjurător. În ceea ce privește raportul acesta, da, mi se pare că doamna raportor pune accentele potrivite, dar m-aș referi mai degrabă la propunerea comisiei, uh, la câteva concepte care mi se par foarte ciudate în această propunere a comisiei. Spre exemplu, durabilitatea. Existau niște criterii în actualul program uh, COSME, criterii cât se poate de clar, uh, clare, criterii care vizau, spre exemplu, și protecția mediului înconjurător. Dar aceste criterii este, sunt eliminate în noua propunere. Din punctul nostru de vedere, uh, durabilitatea merge mână în mână cu competitivitatea. Și uh, Criteriul acesta privind uh, protecția mediului înconjurător ar trebui să fie păstrat și în uh, și pe viitor uh, în noul cadru juridic. Deci vom depune amendamente pe tema aceasta. În al doilea rând, monitorizarea și raportarea. Nu, ni se pare că propunerile noi ale Comisiei sunt cam vagi pe tema aceasta. Pe de o parte, înțeleg că dacă uh, Uh, vorbim despre protecția consumatorilor, statistice, uh, statistici uh, și competitivitate toate în același timp, e greu să se stabilească un cadru de raportare și monitorizare. Dar cu toate acestea, dacă vrem ca acest act legislativ să dea rezultate pozitive, noi trebuie să știm clar ce se întâmplă la fața locului, asta pentru a vedea care sunt hibele, dar și care sunt reușitele programului. Și tocmai de aceea trebuie definite anumite cerințe pe tema aceasta și voi analiza cu mare atenție subiectul. Și mai există un, o remarcă pe care trebuie să o fac, nevoile specifice ale IMM-urilor și din cadrul IMM-urilor. Doamna Toia spune cât se poate declar că în actualul program uh, COSME se menționau clar anumite grupuri care merită uh, Uh, ajutor uh, în ceea ce privește accesul la finanțe, ajutorul în ceea ce privește reducerea povării administrative. Domnul președinte, ar fi bine, uh, stimate doamne, să vorbiți puțin mai rar. Timpul va expir- a expirat, dar... Da, domnule președinte, mă opresc uh, la ideea ghișeului unic, uh, care mi se pare una foarte bună. Uh, vă mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, îmi cer scuze interpreților. Ați vorbit foarte, foarte repede și eu ar fi trebuit să vă atrag atenția mult mai devreme. Ați vorbit îngrozitor de repede. Acum îi dau cuvântul domnului Cochlicek. O puteți înlocui pe doamna Paloma López Bermejo, care este raportor uh, din umbră a, uh, pentru grupul dumneavoastră. Ale presto se pocusi. Nu pot să o înlocuiesc de adevăratele, dar am să încerc pe cât pot. IMM-urile, așa cum a spus uh, foarte bine raportorul, sunt extrem de importante. În Republica Cehă Avem, să zicem, un fel de experiență în acest sens, pentru că companiile mari își aduc o contribuție destul de mică la bugetul statului. De multe ori e vorba de planuri de optimizare, iar în schimb IMM-urile rămân acasă și își plătesc impozitele. Companiile mari, în general, nu sunt neapărat naționale, ci multinaționale și de aceea profită de aceste măsuri de optimizare fiscală. Iată, e o adevărată problemă aici în interiorul UE. Cred că ar fi bine ca societățile uh, de natură socială uh, să fie incluse în rândul companiilor, deci toate acele entități care au activități la nivelul uh, local, astfel încât să poată fi susținute de autoritățile locale. Consider de altfel că este o idee foarte bună să ne centrăm pe procedurile administrative și în acest caz conceptul de ghișeu unic este absolut important. Și acum mă adresez reprezentantei verzilor, care a luat cuvântul exact înaintea mea și aș spune că ar trebui să subliniem și mai mult aceste elemente uh, de ecologie. Pentru că există uh, foarte mulți uh, producători mici de energie renovabilă, uh, multe IMM-uri a căror situație nu este ideală, deci cred că am putea face foarte multe pe această temă, astfel încât să îi ajutăm pe micii artizani, dar și pe micii furnizori de energie, să ne ajutăm din punctul de vedere al administrației, de exemplu. În afară de asta, mi se pare că raportul face progrese foarte mari și sper că uh, colega mea, care este raportor din umbră, să coopereze bine cu doamna Toia. Mulțumesc din, partele, din partea IFTD, doamna Amato. Vă mulțumesc. Știm cu toții că globalizarea și criza, criza recentă am încercat greu IMM-urile și microîntreprinderile. Foarte multe și-au închis porțile, iar altele se luptă cu consecințele care ne sunt bine cunoscute când vine vorba de prosperitatea economică. Programul pentru piața unică face efortul de a armoniza regulile și încearcă să ajute întreprinderile să devină mai competitive. Evident, avem o monitorizare atentă a serviciilor financiare și un accent mai mare asupra protecției cetățenilor. Cred că ar trebui să continuăm cu programul COSME și ar trebui să-l susținem pentru a-l ajuta să susțină la rândul său IMM-urile. Și colectarea de date este importantă, mai ales în formă dezagregată. durabilitatea trebuie să facă parte din program de asemenea, să nu uităm că uh, ne-am asumat niște angajamente, angajamente la acordul de la Paris și că trebuie să avem o economie decarbonizată până în 2025. Vreau să fac foarte clar că, la fel ca în cazul InvestEU, trebuie să interzicem operațiunile financiare cu un risc foarte ridicat și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că cei care utilizează instrumente financiare au un grad suficient de educație în privința lor. Trebuie să ne asigurăm că afacerile și cetățenii pot profita de toate ocaziile pe care le au la dispoziție. Și nu în ultimul rând, doresc să arăt că acest program se referă și la statistici, este un aspect important. Dar aceste statistici sunt esențiale pentru luarea de decizii economice în toate sectoarele. Pe lângă PIB, trebuie să măsurăm și progresul social, progresul înregistrat în domeniul ecodurabilității. Și trebuie să ținem cont și de costurile externe, de externalități, cum ar fi poluarea și să le scădem din uh, cifrele care arată creșterea. Totul se reduce la protejarea cetățenilor. Și în această direcție vor merge amendamentele noastre. Mulțumesc foarte mult, doamnă! Și acum aș dori să o rog pe doamna Cristina Schreiber de la DigiGrow să ia cuvântul. Bună ziua tuturor! Ca reprezentant al DigiGrow doresc să spun că am fost mulțumiți constant de susținerea prea amplintă din partea comisiei dumneavoastră uh, pentru eforturile noastre de politică. Cred că pe baza evaluării făcute programului COSME, care a fost foarte pozitivă, am venit cu această propunere pentru o piață unică integrată cu un uh, pilon foarte specific axat pe dimensiunea online și care ne va permite să folosim și toată activitatea din trecut. Și evident, vom încerca să răspundem și la provocările noi. Așadar, în primul rând doresc să vă reasigur că acest pilon al IMM-urilor este definit foarte bine și că dorim să continuăm cu politicile relevante. Știți foarte bine că pentru instrumentele non-financiare se va continua prin intermediul Invest EU. Ne vom asigura că vom avea o sinergie foarte bună și că susținerea va continua la fel de eficient ca și până acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru diferitele sugestii, pentru rețeaua Enterprise Europe. Vă mulțumesc pentru continuarea susținerii, atât pentru inovare, după cum a spus și domnul Rubic. Da, în unele state asistența lucrează mai bine ca în altele, dar cred că este important să ne axăm pe zonele în care este nevoie cel mai mult de susținere suntem mereu deschiși către provocări noi. De exemplu, acum avem un grup de lucru dedicat felului în care IMM-urile pot beneficia de forma acordurilor de liber schimb, deoarece foarte mulți ați uh, menționat rolul internaționalizării. Toate acestea sunt posibile mulțumită unei rețele europene pentru întreprinderi bine finanțată. Mai mulți dintre dumneavoastră ați menționat și cât de utilă este trimiterea către economia circulară Mulțumesc că ați preluat această idee. Cred că trebuie să avem o trimitere la economia socială și la antreprenoriatul social, deoarece acolo avem o serie de aspecte care ar trebui luate în seamă. În ce privește programul Erasmus pentru tineri antreprenori și aici doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care mi-ați oferit-o în comisie. Cred că este, într-adevăr, un exemplu de program cu un profil nu foarte vizibil, dar care are un impact foarte mare. Dorim să continuăm programul și poate că problema redenumirii este secundară, dar este un nume cunoscut. Noi dorim să punem accentul pe faptul că se leagă de antreprenoriat. Și pot să-l reasigur pe domnul Ruby când vine vorba de internaționalizare. Acum punem în aplicare proiectul pilot privind internaționalizarea și dorim să mergem în continuare în această direcție. În ce privește alocarea fondurilor, să știți că nu am propus fonduri mai mici decât în anii precedenți. Evident, dacă dorim să preluăm rețeaua europeană de întreprinderi și să o consolidăm, avem nevoie de resursele potrivite pentru aceasta. Nu trebuie să intru foarte multe în detalii privind amendamentele, doar un cuvânt ce privește indicatorii. Da, este util să avem indicatori relevanți fără să creăm o povară birocratică excesivă. Am analizat sugestiile din partea dumneavoastră și ne aflăm și în proces de adaptare a indicatorilor pentru a se potrivi contextului rețelei de întreprindere europene pentru a fi sigur că avem cât mai multe informații posibile cu cea mai mică povară administrativă posibilă. Voi mai, mai pot răspunde și la serie de întrebări prin aspecte tehnice, dar, pe total, suntem mulțumiți de susținerea de care ne bucurăm și este de mare importanță pentru noi acest lucru. Mulțumim! Vă mulțumesc și eu foarte mult. Și acum, doamna Patricia Toia, raportorul nostru. Vă mulțumesc, doresc să le mulțumesc tuturor colegilor, deoarece cu toții au contribuit. Mi se pare că toate propunerile de la domnul Rubic și din partea celorlalți sunt demne de dat în seamă. Vom analiza detaliile au existat și unele îngrijorări exprimate de colegii mei, domnul Talician, care, care nu mai este prezent acum. Aș dori să înțeleg un pic mai bine la ce se referea în unele privințe când s-a referit la servicii locale de interes economic care ar putea avea un statut juridic diferit în diferitele țări. Trebuie să vedem dacă există un numitor comun, un aspect comun pentru toate acestea și dacă au nevoie de susținerea noastră sau nu. Vom decide împreună. Aș dori foarte mult să câștigăm uh, cu o majoritate cât mai mare. Sunt de acord în ce privește durabilitatea, sunt de acord cu colegii mei. Părerea mea este că toate contribuțiile mergeau într-o direcție cu care sunt de acord. Și cred că, da, trebuie să mărim finanțarea. Măcar un pic. Unii dintre bani provin de la Comisie și mai către rețeaua europeană de întreprinderi, dar trebuie să ne gândim a, și la ajutarea, la înlesnirea accesului de către IMM-uri. Avem nevoie de un program foarte bun, indiferent că este vorba de comisie sau de agenție care îl va gestiona. Constatăm că nu prea mai avem fonduri, poate ar trebui să vedem mai întâi ce regiune ar trebui finanțată cu prioritate. Dar, în mod sigur, IMM-urile trebuie să știe dacă un proces merită să fie finanțat sau nu, ținând cont de rata de succes. Deci trebuie să analizăm mai bine partea care se referă strict la MMM-uri pentru a îmbunătăți programul și doresc să lucrez îndeaproape cu raportorii din umbră. Data pentru amendamente este 15 octombrie domnul președinte. Următoarea reuniune pe 5 uh, noiembrie. Vot în Comisia ITRE 21 noiembrie, vot în Comisia IMCO 21 ianuarie. Am terminat cu punctul 17 și trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi și anume o prezentare din partea ACER privind raportul anual de monitorizare a pieței și schimb de um, păreri. Prezentarea va fi ținută de domnul Alberto Potocnic, directorul ACER. Stimate domnule director, vă rog, vă dau cuvântul. Las loc. Permiteți-mi mai întâi să spun câteva cuvinte. Domnul Alberto Potocnic, director ACER, era director până la data de 15 septembrie, dar acest termen a fost prelungit, momentan este director um, temporar, director interimar. Și se ocupă de al treilea pachet de energie și sarcinile referitoare la ACER. Și în acest scop, ACER pregătește un uh, raport anual de monitorizare a pieței, care constă în patru volume, și anume piețele în de electricitate, piețele în de gaze, piețele de vânzare cu amănuntul privind electricitatea și gazele și protecția consumatorilor și capacitatea consumatorilor. În săptămâna trecută a fost publicată o nouă ediție a raportului, și anume volumele privind uh, piața în a gazelor și piețele cu vânzarea cu amănântul de electricitate și gaze și următoarele volume vor fi publicate pe 22 octombrie. Pentru noi este extrem de important să vă ascultăm, domnule director, să știm care este opinia dumneavoastră în privința monitorizării piețelor și AdTrack joacă un rol foarte important pe piață. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei ITRE. Mă simt onorat să fiu din nou aici, în acest an, pentru a prezenta unele dintre rezultatele activității noastre de monitorizare a pieței. După cum a spus și domnul președinte, ca și anul trecut, am analizat patru domenii principale care au fost prezentate de domnul președinte În cele câteva minute pe care le-am acum la dispoziție, voi încerca să mă concentrez pe mesajele cheie care rez din de pe urmă activității noastre de monitorizare. Veți vedea că mesajele pozitive de anul trecut se confirmă și la fel și unele din provocările cu care se confruntă piețele. Dar cred că vestea bună este că, în sfârșit, ceva care se prevedea de anul trecut, uh, Activitatea de aici a instituțiilor europene de a conduce procesul de liberalizare a pieței de energie și de crearea unei piețe interne de energie din Europa, activitatea regulatorilor naționale, activitatea părților interesate, a agențiilor și așa mai departe, dă rezultate. Și acum consumatorii încep să poată beneficia de pe urma acestor procese. Permiteți-mi să încep cu mesajele pozitive prețurile pe piața de vânzare cu amănântul sunt în scădere. În sine este un mesaj pozitiv. Dar să nu ne bucurăm prea devreme de acest lucru, deoarece este pur și simplu rezultatul unei prăparte al unei piețe care funcționează bine, dar și rezultatul tendințelor de pe piața internațională. Totuși, cred că putem fi mândri de un lucru, pentru prima dată, prețurile la vânzarea cu amănuntul au început să l urmeze pe cel la vânzarea angro. Deci, de anul trecut, cele două prețuri au urmat aceeași traiectorie în medie. Aceasta înseamnă că piața funcționează mai bine deoarece prețurile de pe piața Angro pot fi transmise către consumatori. Dar partea pe care o plătim noi, în calitate de consumatori europeni, se micșorează tot mai mult. Să ne amintim că partea contestabilă este cea care se referă la gaze și electricitate, dar trebuie să plătim și costurile livrării, furnizării de gaze și electricitate către companii sau gospodării, deci costurile de rețea, precum și impozite și alte elemente, cum ar fi taxele pentru subvențiile renoibile și așa mai departe. Toate acestea sunt un procent destul de mare din costul total. asta înseamnă că competitivitatea se Mm, restrânge doar la o mică parte din costul total pe care îl plătim, aproximativ o treime în cazul gazelor. Deci să nu uităm acest lucru când încercăm să promovăm competitivitatea. Dar să ne bucurăm că, în final, prețurile la retail le reflectă pe cele pe piețele angro. Deci să analizăm piețele angro și să începem cu piața de gaze. Aici vedem că orientările și codurile de rețea adoptate în ultimii ani au efect asupra pieței. Se schimbă în capacitate tot mai mare pe termen scurt, contractele pe termen lung, și anume zona albastră din prezentare, de pe ecran, predomină în continuare, dar vedeți că banda galbenă de deasupra crește tot mai mult. Vedem de asemenea și o creștere a capacității fizice disponibile, și nivelul rezervat este în scădere. Deci avem o ușoară supracapacitate, dar asta promovează concurența. Ce vedem când vine vorba de rezervarea pe termen scurt este că capacitatea de utilizare răspunde mai bine pieței pe termen scurt. Deci ar părea că se folosește mai eficient uh, capacitatea de gaze naturale privind interconectorii. Și în ce privește securitatea furnizării, avem și aici un grafic care arată abilitatea diferitelor uh, piețe de gaze din diferite state membre să facă față indisponibilității unei surse care se leagă de poziția dominantă pe piața furnizorului principal. Vedeți că o serie de companii uh, am înregistrat o îmbunătățire. Cu albastru avem anul 2013 și cu roșu anul 2017, deci vedeți o îmbunătățire netă, iar acum în multe state membre se registrează un nivel cu mult peste cel de 110 pe care îl considerăm noi adecvat Deci, furnizorii, cu excepția celui principal, pot în continuare să deservească piața în lipsa celui principal. Dacă atingem această cotă de 110%, atunci furnizorul principal nu poate să mai blocheze piața, nu mai are acest monopol asupra pieței și în tot mai multe state vedem această îmbunătățire. Din nou și o folosire mai bună a interconectorilor, care duce la o mai bună convergență a prețurilor. Îmi place foarte mult această hartă pe care o vedeți acum. Ce deci avem o hartă Europei și vedem costul uh, la sursă al gazelor în diferite țări și îl comparăm cu cel din uh, hubul TTF, care este cel mai lichid de pe continent sau oricum printre cele mai lichide din Europa. <laughs> Dar în orice caz, să ne uităm la statele cu galben. Aici oferă un cost social de sub 1 euro pe megawatt oră, cu albastru între 1 și 3 euro pe megawatt oră și cu albastru închis mai mare de 3 euro pe megawatt oră. Vedem diferența între 2012 în stânga și 2017 în dreapta. Vedem că sunt mai multe state cu galben. Deci avem o mai mare convergență a prețurilor. Furnizorii care vând gaze către noi și către alte entități din Europa, pot să facă acest lucru în condiții mai egale pe tot cuprinsul Uniunii. Mesajul foarte interesant care transpare de aici este că um, această culoare galbenă nu se întinde dinspre est spre vest. n am aștepta ca cele mai mici prețuri să se găsească în est și dinamica să fie aceasta, dar nu, costurile sunt, da, sunt legate de proximitatea față de o piață concurentă. Deci vedem că măsurile luate dau rezultate, deoarece competiția reduce costul la sursă. Acestea sunt mesaje pe care doresc să le transmit când vine vorba de gaze și acum să trecem la um, situația pe piața electricității și aici avem vești bune. Nivelul de eficiență în ce privește folosirea interconectorilor a crescut în um, cadrul temporal luat ca referință. Uh, și rămâne ridicat în jur de 85-86%, ceea ce înseamnă că în 86% din timp capacitatea interconectorilor este folosită la maxim. Și încercăm să folosim cât mai mult ce avem la dispoziție. Pe hartă vedeți cele două mari piețe regionale, una de la Gibraltar până la mare aparent, 95 de jurisdicții și o a doua piață, Slovacia, Cehia, Ungaria și România. Urmează schimbări în ce privește aceste zone. Încă nu am ajuns unde am dorit în ce privește cadrul temporal pentru echilibrare. Ar trebui ca un proiect pus în aplicare la începutul acestui an să crească nivelul de eficiență privind uh, uh, schimbările în aceea zi. Și când se va printa acest raport, vom vedea cifre mai bune. Deci acestea sunt veștile bune, dar există și unele provocări. Și aici vedeți două din principalele provocări cu care ne confruntăm. Prima, utilizarea scăzută a capacității transfrontaliere. Credem că, în medie, în Europa, doar jumătate din uh, uh, capacitatea totală care putea fi disponibilă și este disponibilă transfrontalier. Și aici vedem două dimensiuni. Dimensiunea interconectării transfrontaliere și diferențele de prețuri dintre zonele învecinate. După cum vedeți, foarte puține țări apar cu verde, deci uh, mai sunt multe de îmbunătățit în a folosi mai bine ce avem când vine vorba de capacitate și conectori, în timp ce continuăm să mărim capacitatea acolo unde este nevoie. Avem uh, adecvarea rezervelor, de asemenea, marcată pe hartă. Atunci când un stat are suficiente, când o zonă are suficiente resurse, atunci ar trebui să ține seama și de zonele învecinate și de ce resurse ar putea fi disponibile în țările învecinate. Acest lucru trebuie făcut uh, cum trebuie, deoarece dacă nu se face o consultare cu zonele vecinate, se poate număra de două ori această capacitate sau se poate investi prea mult în propria zonă. Dar vedeți că mai ales țările cu galben și cu roșu în aceste zone, potențialul privind resursele transfrontaliere nu este luat în calcul. În alte state este luat în calcul în mod deterministic, este vorba de statele cu albastru mai închis, cu albastru mai deschis și în state cu albastru mai închis se ia în calcul în mod probabilistic. Concluzia ar fi că, în continuare, mai avem lucruri de îmbunătățit pentru a aduce un serviciu cât mai bun consumatorilor. Acestea sunt estimările noastre în mare în ce privește beneficiile oferite până acum și cele care pot fi oferite în viitor. Cu verde este unde ne situăm în prezent și cu roșu unde ne-am putea situa dacă ar fi să punem în aplicare toate prevederile europene, inclusiv unele îmbunătățiri care au fost recomandate în ultimii ani. Evident că foarte multe beneficii au rezultat de pe urma integrării piețelor și de pe urma cuplării de la zi la alta și în cadrul acelea zile. Dar, în continuare, mai există beneficii destul de mari de câștigat de pe urma integrării pieței de echilibrare și de pe urma bunătățirii calculelor privind capacitatea. Și, de asemenea, când vine vorba de coordonarea securității furnizării, am spus că acest lucru momentan nu are loc. Probabil că va fi nevoie de o reconfigurare a zonelor de ofertare. Știu că sunt chestiuni delicate aici, dar cred că ar trebui să abordăm și acest subiect dacă dorim să avem o configurație mai eficientă a zonelor de ofertare. Acesta a fost doar vârful icebergului și veți avea mult mai multe informații în volumele pe care le-am publicat sau pe care le vom publica în curând. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc, domnule director, foarte mult și vă felicit pentru activitatea dumneavoastră din ultimii 8 ani, de la începutul cel de-al treilea pachet pentru energie, deci uh, spre domn președinte, începând cu 2010, este foarte important că v-ați ocupat de toate aceste subiecte. Și doresc să-i dau cuvântul domnului Langen. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director. Dacă ne uităm așa imaginea de ansamblu, ne dăm seama că agenția a făcut treabă bine. Știm de asemenea că treburile merg încet, pentru că statele membre blochează pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, în special când vine vorba despre interconectori. Aceasta este o temă dezbătută de ani și ani de zile încoace. Uh, îmi amintesc uh, că la începutul dezbaterilor interconectorii au fost refuzați din diverse motive de către statele membre. Acum uh, ACER are posibilitatea de a reglementa, de a transfera interconectorii și în unele state membre s-au obținut rezultate remarcabile dacă e să ne uităm la rapoartele anuale mi s-a adus în atenție cazul Acfin. Agenția responsabilă franceză a atras atenția asupra faptului că, iată, vine Brexitul. Eu nu cred neapărat în acest, uh, în acest eveniment, dar vine Brexitul, uh, cadrul legislativ devine devine incert, prin urmare nu se poate lua deci- o decizie finală în momentul de față. Este vorba despre un proiect uh, care va uni Franța și Germania. Franța și Regatul Unit, îmi cer scuze. Este un proiect în primul și în primul rând în uh, beneficiul uh, Regatului Unit. Dar, iată, Odată ce decizia este pusă în uh, în uh, mâna decizi- uh, autorităților naționale apar o serie de probleme. Și tocmai de aici, iată, întrebarea mea. Există cazuri în care ACER n-a putut influența decidenții la nivel național și în al doilea rând, în cazul Aquin, dați-mi voie să vă întreb dacă considerați că uh, Comisia de Reglementare a Energiei din Franța a spus adevărul sau, din potrivă, considerați că mai, este, mai sunt lucruri de îmbunătățit și aici și în alte cazuri? Mulțumesc. Urmează acum domnul Peterson. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult, domnule Podoșnic, pentru această prezentare excelentă și pentru munca deosebită pe care ați făcut-o la agenție. Apreciem foarte mult felul în care ați condus-o. Din câte am înțeles, cifrele pe care le-ați menționat dumneavoastră, aș vrea să mergem un pic mai departe pentru a le interpreta. Am înțeles că chestiunile transfrontaliere Ați spus că jumătate din capacitatea transfrontalieră existentă a fost utilizată practic anul trecut. Dacă este corect, mi se pare că așa s-a întâmplat și în anul prealabil. Deci, dacă am interpretat bine cifrele, înseamnă că nu prea facem progrese din punctul de vedere al schimburilor transfrontaliere. Nu știu dacă puteți să ne dați mai multe detalii pe această temă. În ceea ce privește beneficii uh, pentru bunăstare sau posibile beneficii pentru bunăstare prin uh, mai multe schimburi uh, transfrontaliere. La pagina 8, cred că se menționează acest lucru. Nu știu dacă am înțeles bine, dacă vorbim de aceste beneficii, ar fi în jur de 10 miliarde de euro anual beneficii pentru toți europenii dacă am merge până la capăt cu acest potențial. Și aici aș vrea mai multe detalii și vă mulțumesc încă o dată pentru munca pe care ați făcut-o la agenție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dalunde. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director. Prezentarea dumneavoastră uh, este foarte clară și situația este una tristă, statele membre nu au deschis frontierele și încearcă să protejeze piețele naționale. Asta este o veste proastă pentru contribuabilul european, uh, care a dat mulți bani pentru infrastructură, dar nu poate profita de pe urma beneficiilor în urma uh, comerțului transfrontalier. Și dacă ținem cont și de uh, energiile regenerabile, situația este foarte gravă. Avem și probleme de securitate și criza din Belgia ne-a arătat ce se întâmplă atunci când piața nu funcționează și când îți dorești să o protejezi prea mult. Anul acesta vom începe negocieri inter, interinstituționale pentru noi reguli și uh, știm că unele state membre doresc să facă acest lucru și nu este o idee bună. Noi însă suntem convinși, noi verzi, că uh, trebuie să avem uh, o, un arbitraj la nivelul pieții. Avem nevoie de un criteriu foarte clar pentru a echilibra interesele naționale și sperăm ca Parlamentul European, prin negocierea sa, să obțină o majoritate pentru documentul pe care îl dorește. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cochlicev! Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea să Mă întorc acum la ultima ședință sau ultima întâlnire pe care am avut-o cu domnul Potoșnic, întâlnire care a avut loc în cadrul comisiei noastre. Cu acea ocazie spuneam că pentru a asigura fluxul energiei dincolo de frontiere, există anumite țări, mai precis Polonia, care încearcă să obstaculizeze la frontieră acest flux al energiei. Și aceasta în ciuda faptului că în Silesia și în Moravia de Nord, deci în Republica Cehă, conectorii sunt foarte buni, dar nu se poate trece dincolo de frontiera cu Polonia. O a doua întrebare, referitoare la țările din Balcani, care se află pe graficul pe care l-ați prezentat uh, cu culoare gri, nu este prea clar acolo dacă e vorba de Bosnia, de Macedonia sau, mă rog, Macedonia de Nord, pentru a fi mai preciși, de Albania sau ce altă țară din Balcani. Așa că vreau să vă întreb următorul lucru. Credeți că situația s-a corectat între timp pentru că ne-ați spus că aceste state își susțin propriile frontiere și uh, obstaculizează acest flux al energiei la nivelul frontierei, ceea ce a provocat multe probleme. Mulțumesc! Doamna Mato, mulțumesc, domnule președinte, domnule director. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu Poseidon și cu uh, gazoductele noi. Credeți că situația se va îmbunătăți sau nu? Pe de altă parte, procentele pe care le-ați prezentat și uh, creșterea prețurilor în urma impozitelor. Nu știu dacă agenția ne poate prezenta uh, nivelul de impozitare în diversele state membre și care este consecința directă la prețul energiei. Domnule director, așteptăm acum uh, răspunsurile la întrebările care v-au fost adresate. Da, mulțumesc că vă mulțumesc pentru întrebările care îmi permit să intru în detaliu în anumite chestiuni. Domnule Langen, și domnul Petersen, precum și alți colegi. Este adevărat că la momentul actual nu utilizăm interconectorii la potențialul lor maxim. Acest lucru se întâmplă pentru că există o discriminare din punctul nostru de vedere la nivel transfrontalier în detrimentul uh, schimburilor transfrontaliere și în avantajul celor naționale. Și aceasta reflectă nu uh, realitatea din punctul de vedere al electricității, ci mai degrabă moștenirea politică. Practic e vorba aici de uh, frontiere cu anumite țări, uh, Suedia, Italia, Norvegia, care este în afara Uniunii, deci avem mai multe zone într-o țară, de exemplu, și această împărțire nu corespunde cu realitatea electrică din țările respective. Și pentru a ține cont de fluxurile la nivel intern, trebuie să se limiteze capacitățile la frontieră. Tocmai de aceea, și în felul acesta cred că am să răspund și întrebării domnului Cocliceh. La anumite frontiere, de exemplu, frontiera între Germania și Polonia sau Germania și Republica Cehă, a trebuit să se reducă capacitatea aproape de zero, pentru că majoritatea capacității care există acolo este utilizată de uh, niște fluxuri care sunt utilizate la nivelul intern al unei țări, dar ținând cont de contextul geografic și fizic al acelei țări, de multe ori uh, acest flux este utilizat la nivelul frontierei. Există mai multe soluții posibile pentru această problemă. În primul rând, uh, uh o mai bună configurare, sau trimiterea unor semnale către cei care creează probleme pentru a avea o vizibilitate clară, pentru a vedea care sunt alternativele, care sunt costurile și beneficiile. Acest lucru l-am recomandat în 2016 și mă bucur că Comisia a ținut cont de câteva dintre aceste recomandări în propunerea de reformare a pieței electricității prezentată în noiembrie 2016. Domnul Uh, Langer m-a întrebat despre existența disputelor și tocmai acesta este rolul agenției și de altfel este singurul moment în care putem lua decizii, pentru că atunci când există o problemă între două sau mai multe autorități uh, naționale, noi ne putem pronunța. Și aici se pune și problema Poloniei, Autoritatea Națională din Marea Britanie și din Franța nu sunt de acord cu excepțiile care sunt cerute de partea cealaltă și această decizie ne-a venit nouă pentru a o rezolva cu aproximativ o lună în urmă și ne-am pronunțat în acest caz concret. După cum uh, spuneați, este vorba de o cerere ridicată la această frontieră și noi considerăm că acest interconector, care este nou, ar fi bine să avem un uh, interconector la acea frontieră și să se rezolve și problema cu Franța, pentru că se pare că legislația națională franceză nu permite acest lucru. Însă aceasta este o problemă cu legislațiile naționale și nu cu abordarea la nivel european. Domnule Peterson, datele pe care le-am prezentat sunt estimări. Dacă vedeți câteva dintre uh, graficile pe care le-am prezentat, uh, uh, unele au o marjă de nesiguranță foarte mare și nu sunt prezentate foarte clar. Însă, Într-adevăr, acestea sunt rezultatele pe care le putem avea la momentul acesta și dacă am integra fizic uh, piața europeană, am ajunge la în jur de 15 miliarde anual. O cuplare a pieței, uh, estimarea care este făcută în jur de 1 miliard nu este foarte fiabilă, mai sunt încă 2 miliarde care ar fi disponibile dacă completăm această integrare a piețelor. Mai sunt, deci, beneficii de care putem profita, dar trebuie să facem față provocărilor actuale. Domnul Dalunde, vă mulțumesc pentru faptul că susțineți agenția. Frontierele noastre nu sunt întotdeauna foarte aproape. În unele situații, crizele interne uh, duc la o apropiere la frontieră, însă acest lucru nu se întâmplă întotdeauna și cred că trebuie să facem mai mult cu ceea ce avem, să construim mai mult la nivel regional, dar și să profităm mai mult de pe urma infrastructurilor existente și să deschidem deci mai mult frontierele. Și vă mulțumesc încă o dată pentru susținere. Domnul Cochlicek m-a întrebat despre regiunea Balcanilor, însă această regiune nu intră în mandatul nostru. Informațiile pe care le veți găsi în raportul nostru de monitorizare includ și date despre Balcani, dar nu sunt o parte integrantă a cuplării piețelor. Există și un uh, birou uh, de licitație acolo pentru a vedea ce capacități de licitație sunt, dar nu realizează încă o cuplare a pieței electricității. Noi lucrăm cu secretariatul din regiune pentru a putea include și acea parte a Europei pe același drum, dar nu pot să spun că frontierele în zonă ar fi închise, ci doar că nu sunt destul de pregătite pentru a putea fi utilizate la maxim sau în modul cel mai eficient cu putință. Și pentru doamna D'Amato, din punctul de vedere al nivelului de impozitare. Iată, avem aici un uh, rezumat pentru piața electricității și a gazelor, care sunt procentajele și componentele respective. Veți găsi și informații detaliate pe țară în volumul pe care l-am publicat. Iată care sunt uh, taxele aici. Sunt al doilea element uh, de sus în jos, deci aveți TVA, după aia taxe, alte taxe, avem 24% pentru electricitate și cam uh, același lucru și pentru gaze. Deci, aproape o pătrime. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule director. Intervenții scurte. Da? Uh, o întrebare suplimentară, domnule director. Uh, vorbeam despre cazul uh, francezo-britanic. Dați-mi voie să vă întreb care ar fi soluția? O intervenție a Comisiei, dar în judecata a Franței sau mai multă competență pentru dumneavoastră? Cum am putea găsi o cale, o soluție în acest caz care devine până la urmă model? I have to apologize. Îmi cer scuze, poate că nu m-am exprimat bine. N-am spus că comerțul blochează, ci legislația franceză este cea care obstaculizează procesul. Noi am luat o decizie și am spus că, așa cum interpretăm noi regulamentul actual, regulamentul 347 și cel din 2013, ne oferă posibilitatea să obținem o susținere reglementară și de aprobare. Și avem și jurisprudență în acest uh, sens. Creul uh, ar putea să nu țină cont de legislația națională dacă consideră că aceasta intră în contradicție cu legislația europeană. Bineînțeles, uh, nu uh, ne așteptăm ca altcineva să facă munca instituțiilor, însă trebuie să vedem ce se întâmplă cu acest lucru și dacă până la urmă se dovedește că nu avem altă soluție, probabil că această cerere pentru excepție ar putea fi reconsiderată. Dar trebuie să vedem dacă uh, legislația națională franceză într-adevăr uh, îndeplinește sau respectă legislația europeană sau nu. Vă mulțumim încă o dată, domnule Potoșnic, pentru munca dumneavoastră deosebită. Vă mulțumim pentru uh, experiența pe care ați partajat-o cu noi și, practic, totul este în mâinile dumneavoastră. Uh, dear friends, let us go to the point, uh... Dragi colegi, trecem la următorul punct, 19. E vorba de uh, Rapoarte privind negocierile interinstituționale în curs, 19 este piața internă a energiei electrice și 20 norme comune pentru piața internă a energiei electrice, deci regulament și uh, directivă. Domnul Carinț nu este aici, așa că foarte pe scurt am avut al doilea trialog, am fost prezent acolo, deci pot să vă informez foarte succint. Al doilea trialog pentru regulament. S-au discutat principii în ceea ce privește electricitatea, uh, piața electricității, uh, piețele uh, intraday și day ahead și piețele de tip forward și efectele pentru produsele de pe piața pe termen scurt și lung. S-au ajuns și la anumite acorduri, însă chestiunile cele mai controversate, cum ar fi, de exemplu, mărimea minimă pentru produsele comercializate și discuțiile pe alte teme continuă. A doua parte a trialogului s-a referit la cooperarea regională și operatori de sistem, articolul 32 până la 42. Instituțiile au avut o dezbatere generală pe chestiuni politice, coordonarea regională la nivelul centrelor, de coordonare și uh, coordonatorii pentru securitate regionale la nivelul Consiliului, de fapt cam același lucru, dar cu nume diferite și doresc să ofere un mandat uh, pentru uh, o negociere la nivel tehnic. Acum, directiva, al doilea trialog pentru directivă, chestiuni legate de împuternicirea consumatorilor și protecția acestora, uh, de exemplu, uh, contracte uh, dinamice pentru prețuri, articolul 11, articolul 14, anexa 1 și uh, prețurile, articolul 31, s-a ajuns deja la niște compromisuri, la câteva elemente care au fost rezolvate. Însă, bineînțeles, alte puncte controversate au rămas deschise negociatorii au susținut acordurile la care s-a ajuns la nivel tehnic. Și, bineînțeles, uh, se pot purta discuții la nivel tehnic pe viitor. Atât directiva cât și regulamentul vor avea uh, un alt trialog uh, peste 10 zile. Punctul 21. Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice. Domnul Zanonato, vă rog să ne faceți o subcintă prezentare, să ne spuneți ce se întâmplă în cadrul negocierilor. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut foarte multe întâlniri bilaterale cu președinția Consiliului, cu Comisia Econ. pentru a pregăti primul trialog. Toate aceste întâlniri s-au realizat într-o atmosferă foarte plăcută pe 27 septembrie și chiar dacă poziția Parlamentului și a Consiliului este oarecum îndepărtată în ceea ce privește uh, riscurile, uh, modelul utilizat, uh, actele delegate pentru comisie, liniile directoare pentru gestiunea riscurilor, compensația justă oferită. Deci, în ciuda acestor probleme, avem și evaluarea realizată de comisie și planurile ex ante. Anexa 1 oferă singurul model care poate asigura durabilitatea acestuia și omogeneitatea sa. Mai există și toate elementele care uh, fac parte din analiza riscului. Consiliul se pare că dorește să definească principalele măsuri pentru pregătirea riscului, iar în ceea ce privește puterile delegate ale Comisiei, avem uh, articolul 10.3 și 19 și, pe lângă aceste articole, modelul din anexă care nu mai trebuie modificat. Comisia a recunoscut acest lucru în cursul trialogului și a arătat că e nevoie de solidaritate între statele membre. Acest text nu prezintă însă soluții concrete la nivel executiv, mai ales în ceea ce privește uh, compensația justă sau corectă. Legislația europeană actuală are nevoie de o clarificare și Parlamentul propune niște idei la articolul 7. Trebuie să ajungă la un acord cu Comisia pentru că trebuie să se răspundă la aceste exigențe. Consiliul consideră din potrivă că e vorba de prea multă birocrație, dar aceasta ar fi o măsură care ar ajuta statele membre să implementeze mecanisme de compensare. S-a discutat și utilizarea voluntarilor. Consiliul nu dorește să-și utilizeze puterea de intervenție și a cerut un plan din partea Comisiei, iar noi trebuie să verificăm situația în calitate de colegiuitor. Dacă dorim să existe o coerență între plan și procesul de perfecționare a pieței interne, pe de altă parte s-a vorbit și despre cooperarea între statele membre și uh, politicile utilizate la nivel european. Încercăm să găsim soluții care să nu pună sub semnul întrebării actele delegate ale Comisiei, iar Comisia poate prezenta un aviz detaliat legat de conformitatea diverselor planuri. Acest prim trialog s-a centrat și pe alte chestiuni de natură mai tehnică, de exemplu intrarea în vigoare a diverselor elemente ale regulamentului. Parlamentul în acest uh, sens uh, a dorit să analizeze uh, propunerea Consiliului și există și problema participării sectoarelor de activitate, metodologia și elaborarea de planuri. Toate aceste elemente au fost deja rezolvate, continuă lucrările și al doilea trialog este prevăzut pe 23 octombrie, deci la Strasburg. Așteptăm ca până la următorul trialog totul să se rezolve. Mulțumesc! Domnul Langă, vreau să fac un uh, comentariu uh, general, de factură generală, dar după următoarea raportare. Uh, Morten helvek Petersen Acum trecem la următorul uh, punct, Agenția UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei, domnul Morten Helveg Petersen. Într-adevăr, avem negocieri în curs. Primul uh, trialog a avut loc pe 26 septembrie. Am făcut progrese, însă mai avem multe de făcut. Primele discuții le-am avut la nivel tehnic în primul trialog și sper să facem progrese importante la al doilea trialog, care va avea loc pe 23 octombrie. Așa cum am văzut din uh, prezentarea domnului Potocnic, este un dosar extrem de important pentru a promova fluxurile transfrontaliere. Tocmai aceasta este o parte importantă a muncii agenției și avem nevoie de o agenție puternică care să își exercite uh, răspunderea de supraveghere la nivel european. Deci, într-adevăr, ne așteaptă multe pe viitor. Trebuie să lucrăm împreună aici, la Parlament, între partide, dar și cu Consiliul. Multe din chestiunile Uh, care au fost uh, trimise la nivel uh, tehnic sperăm să fie rezolvate pentru trialogul care va avea loc pe 23 octombrie. Domnul Lange, vă rog. Vreau să-i mulțumesc raportorului pe marginea regulamentului ACER nu, acesta nu este comentariul uh, meu, este un comentariu cu factură generală, care însă este necesar, dată fiind uh, discuțiile tripartite purtate de diverse, în diverse comisii. Sunt de peste 24 de ani membru al Parlamentului European și îmi dau seama că poziția raportorilor s-a schimbat Uh, de-a lungul uh, timpul, uh, timpului. Și dați-mi voie să vă exemplific această, acest comentariu. Dacă negociem cu alte instituții, cred că ar trebui să luptăm pentru interesele Parlamentului European, nu pe, neapărat pentru interesele unui grup uh,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 Nu ajungem însă în cursul dezbaterilor să dezbatem uh, adevăratele teme, uh, teme politice. Uh, tratăm în cursul unor ședințe tehnice elementele care țin de partea tehnică, dar partea politică, în adevăratul sens al cuvântului, nu este tratată din pricina programărilor, calendarilor, calendarelor. Haideți să vă dau exemplu Acer. Avem 18 în întâlniri uh, Uh, pe marginea acestui subiect și am mai avut o ședință din, vom mai avea uh, și o ședință a raportorilor din umbră la final. Deci ne mai așteaptă 8, 14 uh, ședințe, indiferent de cum anume lucrează sau funcționează negocierile. Și de ce avem atât de multe deci ședințe? Pentru că avem câte un funcționar european care se ocupă în birouri de fiecare tratat de fiecare uh, dosar în parte. Care angajat trebuie până la urmă să justifice salariul cumva și astfel uh, trialogurile continuă la nesfârșit. Asta ar fi prima problemă. A doua problemă este aceea că uh, Consiliul nu vine cu persoane abilitate la aceste dezbateri. Vine cu, este reprezentat de experți tehnici, pe partea tehnică da, dar doar atât. Uh, acești experți nu au abilitarea politică de a discuta temele politice care sunt într-adevăr uh, importante și lucrul acesta, iată, se, propag, uh, se propagă, e o, o chestiune deja recurentă. Abar, experți ai Consiliului, experți care nu pot lua decizii politice niciodată. Ne spun că a, trebuie să discutăm cu suspușii. Ori așa ce ceva este inacceptabil. Uh, eu tocmai de aceea cred că uh, ar trebui să negociem, să procedem în tri, trialoguri pe baza deciziilor consilii, uh, comisiilor, voturilor din comisie. Eu nu consider că uh, deciziile finale ar trebui să fie luate în cadrul comisiei pe baza unor uh, ședințe a raportorilor din umbră, care reprezintă până la urmă doar interesele grupurilor politice. Deci, eu uh, nu vreau să jignesc pe nimeni, pe nimeni, nu mă plâng de vreun raportor, consider însă că cadrul este inacceptabil. Și în momentul de față, uh, Comisia nu, în cadrul trialogurilor nu mai are alt rol, uh, altul decât acela de, nu știu, intermediar Uh, comisia practic nu, nu poate face nimic, nu poate decât să își retragă propunerea și să vină cu o altă propunere. Deci uh, negocierile acestea până la urmă n-au niciun sens. Nu, nu merg bine nici din perspectiva Parlamentului, nici din perspectiva Comisiei, nici per, uh, din perspectiva Consiliului. Vreau să fac acest comentariu de factură generală, pentru că e clar că genul acesta de situație ar trebui să fie eliminat. Vă mulțumesc. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de comentariile dumneavoastră pentru că sunt foarte grave și de natură generală și pot să vă spun că eu nu cred că avem probleme atât de mari. Probabil că uh, e vorba aici de multe chestiuni pe care le analizăm. La Comisia ITRE avem 17 negocieri și nu e ușor să facem față tuturor problemelor. Avem nevoie și de sfat venit din partea grupurilor politice, dar să analizăm totul uh, cu foarte mare seriozitate. Eu unul nu văd o problemă atât de mare așa cum o vezi tu acum, dar îți promit că mă voi gândi la acest lucru și trebuie să recunosc că uh, comentariile făcute sunt importante. Poate că avem și alți colegi care doresc să mai spună ceva. Morten? Nu, cred că comentariile tale sunt uh, complet uh, uh, la locul lor. Nu am experiența domnului Lange, dar pot să vă asigur că am încercat să mergem cât mai repede înainte și cred că trebuie să fim ambițioși pentru a putea uh, încheia totul la timp. Și calendarul, termenele, din câte uh, știu eu, din câte am înțeles, uh, cooperarea cu Consiliul, de fapt, nimeni nu-și dorește să prelungească aceste negocieri, ci, din potrivă, sperăm să le terminăm cât mai repede cu putință. Deci, uh, să încercăm să respectăm aceste ambiții. Mulțumesc! Uh, well, yes, yes, we, we can discuss. Foarte bine, Vom mai discuta această chestiune un pic mai târziu. Da, vă rog. Äh, V-aș äh, ruga ca tema aceasta să fie discutată la ședința coordonatorilor. Subiectul este foarte important. Îmi amintesc că în uh, mandatul uh, uh, precedent s-au întâmplat două lucruri foarte interesante. În primul și în primul rând aveam problema CO2-ului, ITRE și ENVI erau implicate și uh, ministrul francez Bolo a spus uh, da, voi impune asta. Uh, de asemenea, comisarul Bloomberg la un moment dat a luat o decizie fără să țină cont de serviciile sale. Dar dacă luăm astfel de decizii, uh, deciziile acestea duc până la urmă la controverse. Dacă e să avem uh, controverse, atunci să, ne, să fim controversați pe aceleași teme, pe plan politic. Și planul acesta politic, până la urmă, cred eu că lipsește detaliile tehnice sunt cu totul altceva. Vă mulțumesc. Poate că nu vedem lucrurile la fel ca și dumneavoastră, dar vom uh, ține cont, bineînțeles, de remarcele dumneavoastră. Mi-amintesc că în cursul uh, dezbaterilor tripartite, majoritatea detaliilor sau dezbaterilor se poartă pe marginea unor aspecte tehnice și Morton spunea că în ceea ce privește Acer, multe uh, subiecte au fost trimise la grupuri la nivelul tehnic, dar da, trebuie să, să ne gândim la cele spuse de dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult, domnule Langen. Și acum uh, urmează ședința comună cu uh, Comisia Tran, dar mai trebuie să-i așteptăm puțin pe colegii noștri de la Comisia pentru Transporturi. Mulțumesc!